Chers collègues, euh, bonjour. Bună ziua, dragi colegi. Vă propun uh, să începem reuniunea. Vă rog să mă scuzați pentru întârziere, însă am avut o reuniune a grupului de lucru privind punctul de ajustare la globalizare, care s-a prelungit. Am uh, mm, reexaminat uh, cazul Irlandei și avem un prim caz din Grecia, în plus reexaminarea cazului Renault, care a durat mai mult decât ne-am așteptat. Ați primit uh, proiectul de ordine de zi, nu e nicio observație, așa că îl putem adopta. Ați fost informați că punctele 15 și 16 de pe ordinea de zi Uh, vor fi inversate. Dacă nu se opune nimeni, proiectul de ordine de zi este adoptat. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din datele 8 septembrie și 12 septembrie. Nici o observație aici. Procesele verbale sunt adoptate. Punctul 3. Această reuniune care nu este o reuniune excepțională, ci una recurentă, este difuzată pe internet, așa că vă invit să fiți atenți când luați cuvântul. Împreună cu coordonatorii am avut un schimb de opinii extrem de interesant cu directorul general al DG Ocupare și pe baza acestei reuniuni putem construi programul de lucru al comisiei noastre pentru anul viitor, având în vedere programul de lucru al comisiei. Al treilea punct, în ceea ce privește fondul de ajustare la globalizare, vom organiza o reuniune extraordinară a grupului, am organizat, îmi scuze, o reuniune extraordinară a grupului de lucru FAM ieri dimineață, în cursul căruia am, uh, ne-am întâlnit cu o delegație a sindicatului CGT, CGT din Franța și cu reprezentanții Renault pentru a vorbi de anumite aspecte ridicate de acest fond și mobilizarea sa. De asemenea, doresc să îi urez binvenit, bun venit, îmi cer scuze, doamnei Aliet Care, nouă administratoare în cadrul comisiei noastre, jurist de pregătire. O să o invit să se ridice în picioare și îi urăm cu toții bun venit în comisia noastră. Așadar, Aliet, care nu va prelua exact aceleași atribuții ale predecesorului său și contest pe secretariat pentru a ne uh, pregăti o organigramă, ca să știm exact cine ce face. Doamna care de Madeli va fi vedeta reuniunii noastre, pentru că va fi filmată de niște jurnaliști. Sperăm să asta să nu deranjeze pe nimeni. Domnul Christensen. Mulțumesc. Înțeleg că nu am uh, interpretare în limba daneză. Mă întreb dacă am totuși o interpretare pasivă pentru că voi avea un uh, discurs prevăzut pe ordinea de zi. c'est la pénurie européenne. Asta este, ducem lipsă, se pare, de resurse. Mm. Mi se pare puțin ciudat, este a doua oară când am un aviz și mi se întâmplă așa ceva. Sunt nemulțumit pentru că m-am pregătit, mi-am pregătit uh, prezentarea în limba daneză și acum trebuie să-mi schimb discursul. Quería, quería solo sugerir, por, por respeto a... Aș dori să propun, din respect pentru raportorul nostru, să schimbăm ordinea de zi pentru a-i lăsa timpul necesar, pentru a lăsa timpul necesar de a găsi traducere în limba daneză. Exact asta mă gândeam și eu, spune doamna președintă. Vă propun atunci să lăsăm acest punct pentru mâine și până mâine flexibilitatea extraordinară a Parlamentului va reuși să facă o inversiune de limbi. Este cineva gata să renunțe la traducere pentru ca mâine să putem să avem daneză? Portugheza dorește să-și sacrifice cabina? Domnule De Rosa, Sugerai să renunțăm la limba engleză? Irlandeză? Domnule Christensen, iată ce vă propun. Amânăm pentru mâine punctul de care sunteți responsabil și până mâine secretariatul va face tot ce este posibil pentru a găsi o soluție. Asta nu înseamnă că o să vi se dea câștig de cauză, dar cel puțin vom face toate eforturile. Sunteți de acord? Domnule Ori, Ori domnule Ori, dumneavoastră cred că aveți traducere în limba maghiară. Mulțumesc. Aș dori să-mi exprim uh, solidaritatea față de domnul Christensen. Cred că este ceva inacceptabil este inacceptabil ca unul dintre colegii noștri să nu poată să se exprime în limba sa maternă. Și eu am avut acest gen de problemă în trecut, dar nu s-a mai repetat uh, în ultimul timp. Dar pentru oricare dintre noi este la fel de important să beneficieze de interpretare. Este obligația secretariatului și a Parlamentului și doream să spun asta ca să fie notat în procesul verbal. Doamna președinte, domnule Ori, ați uh, avut câștig de cauză pentru că primiți traducere în limba maghiară chiar și în reuniunile coordonatorilor. Sper că propunerea mea a fost una satisfăcătoare pentru raportor și, în acest caz, ar putea chiar pregăti pentru eventualitatea în care ar fi obligat să vorbească în limba engleză. Fără nicio altă întârziere, vă propun să trecem la punctul 4. Ah, înainte de asta, doamna Bastos. Presidente, eu volto à questão da tradução linguística. Mulțumesc. Cred că nu e vorba numai de o problemă de traducere aici, este o problemă de principiu. Avem dreptul, în conformitate cu tratatul, să ne exprimăm în limba noastră maternă în cadrul reuniunilor oficiale ale Parlamentului. Așadar, nu putem permite ca într-o astfel de reuniune, reuniune oficială a Parlamentului European să fie excepții de la această regulă. Ar trebui să fie o regulă de aur respectată în toate procedurile parlamentare și îmi exprim solidaritatea față de colegul meu danez și față de orice alt coleg din orice stat membru care s-ar regăsi în această situație. Este o problemă de principiu. Și în nicio reuniune al niciunei comisii nu ar trebui să se mai repete o astfel de situație, indiferent de scuze, de argumente, fie că e vorba de rațiuni financiare, orice ar fi. Doamna președinte, cred că toate grupurile și-au exprimat solidaritatea față de domnul Christensen, care cred că este impresionat de acest sprijin, dar vedeți că suntem într-o sală mică, care are numai 12 cabine, ca urmare trebuie făcut un arbitraj și, din păcate, nu toată lumea poate să beneficieze de traducere în limba sa. Într-adevăr, am uh, comunicat secretariatului că cei care vorbesc în numele comisiei noastre și trebuie să prezinte avize sau rapoarte, măcar ei să beneficieze de traducere. Dar nu toată lumea poate să aibă un regim lingvistic complet doriți să luați cuvântul, uh, doamna Esaia, pe același punct? Nu știu dacă vă mai dau cuvântul, pentru că cred că, până la urmă, toată lumea a reușit să uh, își uh, exprime părerea. A, nu, doriți să vorbiți despre altceva. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mă refer la următorul punct. Platforma Europeană de Combatere a Sărăciei și a Excluziunii Sociale. Amendamentele de compromis sunt numai în franceză. Așadar, nu avem numai o problemă de interpretare, ci și una de traducere. Ce facem? Votul este mâine. Doamna președinte, da, vom aborda imediat și acest punct, dar <laughs> pentru moment permiteți-mi să deschid acest punct și să-i dau cuvântul domnului Frederic Darden, care ne va prezenta amendamentele de compromis în franceză, amendamente care se referă la proiectul său de raport privind platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale. Mulțumesc, madame președinte. Mulțumesc, doamnă președinte dragi colegi, am uh, căzut de acord să facem un raport, în special pentru aceste probleme de traducere în engleză, dar să zicem în mod neoficial, și deci așa s-a făcut și s-a distribuit și ne-a permis această uh, soluție să continuăm lucrul nostru, activitatea noastră în condițiile cele mai bune, ca să găsim cele mai bune compromisuri. Deci n-am putut continua lucrările și consider că am ajuns la un rezultat care ar mai trebui finalizat, uh, lucrat, finisat în ultimul moment, dar pe baza celor aproximativ 400 de amendamente să găsim compromisuri ca să 47 de uh, compromisuri ca să, să putem acoperi cam 100, 233 de amendamente. Deci sper să obțin un vot majoritar și raportul să fie adoptat. Câteva elemente asupra uh, subiectelor uh, care ne-au uh, ocupat cel mai mult în timpul discuției. Era vorba de venitul minim și despre care am vorbit data trecută sau noțiunea de directivă cadru. Nu am ajuns încă la un compromis dar Comisia a studiat posibilitatea unei inițiative legislative și mi se pare că acest lucru este rezonabil în raport cu discuțiile avute. Apoi, directiva antidiscriminare orizontală, unde consider că nu vom avea unanimitate, dar am dorit totuși să păstrez această propunere de compromis care mi se pare necesară uh, Uh, în ideea introducerii sale în Consiliu. Există apoi uh, tematica SSIJ uh, și în cazul ăsta directiva cadra, cadru nu ne permitea să ajungem la un acord și a trebuit să revedem un pic textul și să insistăm asupra rolului fundamental și al accesibilității, accesibilității necesare al acestui SSIJ. Uh, or, lucrul asupra care am discutat cel mai mult este legătura directă sau indirectă între guvernanța economică și sărăcie. Într-adevăr, în textul inițial aveam o legătură directă și considerat un pic cam dur de către unii între adoptarea un, acelui six-pack și a pactului Euro Plus cu o incidență asupra uh, sărăciei. Așadar, am revăzut formularea, nu mai facem referință directă, dar insistăm asupra faptului că măsurile care vor fi luate nu ar putea să aibă un efect negativ asupra politicilor de ocupare și a, de protecție socială și cred că ăsta era elementul esențial pe care vroiam să îl avem ca țintă în această activitate. Iată câteva teme care, după discuții îndelungate, ne-au permis să găsim un teren de înțelegere destul de vast, și să ajungem la obiectivul pe care ni l-am fixat, adică să nu dăm înapoi față de ceea ce a fost adoptat în texte specifice, ci mai degrabă să continuăm reflexia și să avansăm în această tematică importantă. Mai rămân de făcut câteva mici ajustări. Vom încerca și cred că vor fi intervenții. Deci o să insistăm asupra secretariatului pentru ca ele să fie integrate cât mai bine și dacă nu sunt de o amploare foarte mare și nu au consecințe foarte mari. Aș vrea să vă spun în încheiere că vă mulțumesc tuturor pentru contribuție și pentru atitudinea constructivă de care ați dat dovadă în legătură cu această temă, de a cărei importanță suntem cu toții conștienți și cred că în contextul de criză actuală este necesar să avem un raport adoptat în comisie mâine și în prealabil uh, pentru prima platformă care se va ține la Cracovia în câteva zile. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lopez. Mulțumesc, doamnă președintă. Vroiam tu, întâi de toate să mulțumesc raportorului, domnului Darden, pentru uh, activitatea depusă și pentru colaborare, grație activității lui. Am discutat mult și am reușit să facem astfel încât, după mai mult de 400 de amendamente, să ajungem totuși la un text care va putea să fie adoptat de către toată lumea și care va putea să ralieze o majoritate grație amendamentelor de compromis care vor fi adoptate. Cred că PPE va putea și el să le adopte. Vor fi și câteva excepții, dar în ansamblu putem să aprobăm un text care, cred eu, este foarte important în acest moment mai ales în, în perspectiva reuniunii care se va ține la Cracovia. Amendamentul 333 voi cere pentru acest amendament un vot separat. Deci un, un vot separat pentru ultimul am, uh, alineat. Vă întreb dacă vom putea vota separat această parte a textului. Avem o problemă și în ceea ce privește compromisul NN lucrurile sunt un pic amestecate și aș cere raportorului să revadă un pic redactarea pentru a se ajunge la un amendament de compromis. Apoi este amendamentul domnului Thomas Mann, 368, care ar putea să fie retras. Mai este și un amendament care ar putea să fie inclus în compromisul O. Este cel al doamnei Catarsina. ...382. Va trebui să iau cursuri de poloneză ca să pot să pronunț acest nume corect. Cred că este vorba de amendamente care se referau la handicapați și ar fi mai bine ca acest amendament să se regăsească în amendamentul de compromis, de compromis O. Asta este tot ce vroiam să spun și subliniez încă o dată uh, activitatea raportorului și mâine sper să putem vota în favoarea raportului. Vă mulțumesc. Madame... Doamna Irș. Vă mulțumesc. Doamna Lin nu a putut să fie prezentă astăzi și atunci vreau să vă împărtășesc câteva dintre remarcile dumneei pe tema acestui raport important. Doamna Lin dorește să-i mulțumesc raportorului pentru excelenta colaborare, pentru eforturile pe care le-a depus în urma întâlnirilor cu raportorii din umbră pentru a se ajunge la o linie comună. Mai mult ca niciodată trebuie să luptăm împotriva sărăciei și excluziunii sociale și doamna Lin se bucură uh, să vadă că s-au um, găsit mai multe amendamente de compromis, astfel încât să trimitem un mesaj important Comisiei și statelor membre ca să știe cu toate uh, cu toate cum să lucreze mai eficient pentru a reduce nivelul de sărăcie și de excluziune socială. Este nevoie de mai multe inițiative legislative în ce privește calitatea și accesul la serviciile sociale de interes general. Dumna ei mulțumește încă o dată raportorului și speră că mâine votul va fi unul pozitiv. Mulțumesc. Acum doamna Gon și apoi doamna Deli. Vă mulțumesc. Sunt și eu de acord cu faptul că este un uh, raport foarte bun. Am câteva observații de ordin general. Mi-ar fi plăcut foarte mult să se uh, menționeze în partea introductivă situația etniei rome și a strategiei de incluziune a, a romilor, pentru că știți foarte bine că aceste categorii de populație sunt uh, deseori excluse, sunt uh, victima discriminărilor, dar pe ansamblu sunt mulțumită de amendamentele de compromis. Vă mulțumesc! Doamna Deli și apoi doamna Costa. Vă mulțumesc, doamnă președintă. La rândul meu vreau să-i adresez raportorului mulțumiri și felicitări pentru munca dumnealui de calitate. Avem multe amendamente, dar și multe amendamente de compromis deosebit de ambițioase, care ar trebui să uh, genereze niște linii de orientare sau poate chiar niște acțiuni concrete în ajunul reuniunii de la Cracovia. Cred că trebuie să insistăm uh, foarte mult uh, pe tema categoriilor celor mai vulnerabile, că e vorba despre tineri, despre uh, femei și așa mai departe. Apoi trebuie să discutăm mult despre integrarea socială și să ne gândim cum putem să folosim mai bine instrumentele europene, precum uh, fondul alimentar. Trebuie să existe un capitol care să ilustreze nevoile de bază în ce privește locuințele, accesul la îngrijirile de sănătate, accesul la educație, astfel încât toată lumea să se bucure de un nivel minim de trai, de un nivel decent de trai. Și eu cred că comisia noastră este pionier și în domeniul luptei uh, împotriva existenței persoanelor fără domiciliu fix, pentru că ele sunt foarte afectate de uh, sărăcie, mai avem multe de făcut, dar cred că prin intermediul acestui, progres, uh, acestui raport, mă scuzați, am făcut progrese. Mulțumesc, doamna Costa și apoi domnul Thomas Mann. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu sunt foarte mulțumită de acest raport, pentru că, în calitatea mea de raportor pentru aviz de la Comisia de Cultură, cred că au fost integrate trei uh, chestiuni care pentru noi erau primordiale. Mai întâi, aceste planuri de reformă naționale pe care trebuie să le redacteze uh, statele membre, faptul că trebuie să se uh, permită accesul la educație și faptul că trebuie să se asigure o formare pe parcursul întregii vieți și trebuie să se acorde această a doua șansă în viața socială și în viața profesională. Și este foarte util să reamintim că Europa este mult în urmă în ce privește uh, formarea uh, continuă și acordarea celei de-a doua, cele de-a doua șanse pentru lucrătorii care și-au pierdut locul de muncă numai 9% dintre angajații uh, care sunt în șomaj uh, au uh, această a doua șansă, ori obiectivele pe care ne le-am fixat sunt cu totul altele. În al treilea rând, deși a fost afirmat deja acest lucru, dar nu strică să-l repetăm din nou, multe asociații au cerut să fie recunoscute capacitățile și calificările persoanelor celor mai dezavantajate, um, cei din etnia romă sau din alte uh, uh, categorii, pentru că numai astfel îi vom putea integra mai ușor. Mulțumesc. Domnul Thomas Mann și domnul aceea, doamna Figueredo. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doream... Aber auch den vielen, die ihre... Doream și eu să-i mulțumesc lui Frederic și tuturor celor care au depus amendamente. Dacă ne uităm la toate amendamentele cu un ochi critic, ne vom da seama că ele evocă grupuri țintă, categ- anumite categorii de, uh, ale populației și poate că ar fi bine să ne concentrăm mai mult în activitățile noastre și să cerem și ONG-urilor să facă acest lucru. Da, este bine să avem acțiuni țintite, dar am văzut că foarte multe dintre amendamentele depuse și care proveneau de la diferite grupuri politice vorbeau despre același lucru, ceea ce înseamnă că există un consens și rar se întâmplă astfel în Parlamentul European. Frederic însă eu aș vrea să te întreb ce vom face după acest raport, după ce el va fi adoptat. Care va fi soarta acestui raport, acestei platforme? Noi ne dorim să existe mai multă solidaritate. A fost un număr foarte mare de amendamente și s-a ajuns la un număr suficient de mare de amendamente de compromis. Vrem cu toții să sprijinim acest raport, dar ce vom face după aceea. Va exista și un proiect de rezoluție sau va exista o inițiativă legislativă mai concretă din partea Comisiei Europene? Uneori, oamenii nu uh, uh, știu că pot să obțină ajutor, nu uh, uh, au această tendință de a merge și de a cere ajutor, de a se plânge. Și pe de altă parte știm că sunt chestiuni care țin de subsidiaritate, deci nu știu cum la nivel european putem cu adevărat să schimbăm situația. Și totuși trebuie să-i ajutăm pe cetățenii Europei doamna Pervanș Berez. Da, cred că dumneavoastră știți exact despre ce vorbiți, domnule Man. Acum, doamna Figueredo și apoi dau cuvântul raportorului. Vă mulțumesc. Sunt și eu de acord cu ce a spus colegul Thomas Mann și pot chiar să-i dau deja un răspuns. În mai multe rânduri am încercat să intervenim pentru a avea, de exemplu, un salar minim național și să existe un salar minim european, care evident să fie adaptat la uh, specificitățile fiecărui stat. Am spus că un salar minim ar trebui să reprezinte 60% din uh, venitul minim în fiecare stat membru și poate că ar fi fost o, o măsură practică pentru a reduce nivelul de sărăcie pentru a obține mai multă incluziune. Am insistat foarte mult pe această temă și ne-am fi dorit ca Parlamentul să fie de acord. Putem să insistăm pe lângă Comisia Europeană pentru că aceasta să ia o anumită inițiativă, dar cred că putem să facem și mai mult, mai mult decât ceea ce se spune în această platformă. Da, nu are sens să insist prea mult acum, această dezbatere va continua. Va fi nevoie de mai mult timp. S-a muncit foarte mult la acest raport, s-a spus deja acest lucru, dar nu este suficient să ajungem la un consens între noi, în sensul că, da, există multă sărăcie, trebuie să luptăm împotriva sărăciei, dar trebuie să facem mult mai mult, să luăm măsuri concrete pentru a combate această situație și schimbând politica care nu face decât să agraveze nivelul de sărăcie. Și eu cred că amendamentele de compromis, unele dintre ele au slăbit, ca să spun așa, uh, uh, um, intenția inițială a textului. Și de ce spun acest lucru? Deoarece, dragi colegi, Nivelul sărăciei este um, în creștere exponențială în țările noastre și, în plus, așa numitele planuri de austeritate nu au făcut decât să înrăutățească situația și nu se va opri aici această înrăutățire a condițiilor de viață a cetățenilor noștri. În Portugalia, în Italia, peste tot veți vedea că vom avea din ce în ce mai mulți oameni care vor trăi în sărăcie. Dacă continuați cu aceste planuri de austeritate, veți obține tot timpul efectul contrar. Noi trebuie să luptăm împotriva acestor tendințe și trebuie să denunțăm situația cu tărie și trebuie să insistăm și să afirmăm că s-au făcut multe lucruri pozitive, însă nu pot să nu încerc să vă comunic această îngrijorare a mea legată de neputința noastră de a face mai mult și de a schimba în practică, în mod concret, situația săracilor. Președinta, cred că majoritatea colegilor sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă doriți să trageți concluziile, domnule Darden, Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu nu pot decât să mă bucur de faptul că majoritatea colegilor care au luat cuvântul s-au declarat mulțumiți de compromisul la care am ajuns și cei care au luat cuvântul reprezentau mai toate grupurile politice. Am să încerc, cum v-am mai spus, să țin cont de uh, remarcile făcute, dar bineînțeles că nu mai pot să uh, modific substanța însăși a raportului, ca să reacționez la ultimele declarații. Un raport din proprie inițiativă trebuie să fie util. Nu poate uh, să uh, aibă o viață scurtă care se încheie în ziua când este dezbătut și votat la Strasburg. Nu. Cred că cu ocazia convenției de la Cracovia, ar fi bine dacă raportul nostru ar avea o influență asupra Comisiei și a statelor membre pentru a le atrage atenția asupra anumitor aspecte, pentru a-i sensibiliza. Mai cred că trebuie să existe un follow-up, să urmărim cum va evolua situația, dacă se poate măcar o dată pe an să vedem în cadrul platformei, dar și aici, în cadrul comisiei noastre. Este un raport care uh, oglindește reflecția noastră, gândirea noastră colectivă și am putea să profităm să uh, lansăm un apel comisarului nostru să știm exact ce a fost făcut. Și așa cum a spus și doamna Figueredo, putem să facem pași mici, care pot să pară chiar nesemnificativi, dar care ne pot permite totuși apoi să realizăm și mai mult. De aceea spuneam că cred că uh, acest raport va avea și o urmare. Președinta, vă mulțumesc. Vom vota mâine raportul dumneavoastră. Acum trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi și dau cuvântul colegei noastre Consari pentru prezentarea amendamentelor de compromis la propunerea de directivă, condiții de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleași companii. Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti minulla ei ole mitään. Mulțumesc. Din păcate, nu am nimic nou de comunicat. La fel și în cazul raportului domnului Coferati, în ceea ce privește munca sezonieră, am cerut o amânare datorită, din cauza Comisiei Jurii, care trebuie să ne furnizeze un aviz privind temeiul juridic pe 10 octombrie și așteptăm și răspunsul comisiei. privind modul în care această directivă este legată de directiva privind detașarea lucrătorilor. Ca urmare, am dorit să putem realiza o analiză corectă și avem nevoie de un răspuns în ceea ce privește temeiul juridic. Am primit o scrisoare de la comisie, însă scrisoarea este în limba franceză și am dorit să o putem analiza cu atenție și în alte limbi. Au mai rămas câteva aspecte deschise în ceea ce privește protecția socială, definiția Uh, formării și diplomelor necesare și aici am dorit să luăm în considerare propunerea verzilor în ceea ce privește un cadru european al uh, calificărilor. Eu mi-aș dori să avem un text cât mai clar și cât mai și un raport cât mai ușor de citit. împreună cu domnul Iacolino am dorit să ajungem la o abordare comună față de Comisia Libe. Și mai sunt câteva probleme de rezolvat în acest sens. Până acum, domnul Iacolino a, a acceptat să utilizăm definiția cardului albastru la categoriile de specialiști și de stagiari. Mai rămâne să definim categoria de management și ce mai rămâne deschis de asemenea, încă nefinalizat, este partea referitoare la industria construcțiilor. Sunt mai multe um, observații aici pe care le-am primit și din partea patronatelor și din partea sindicatelor și ambele uh, se tem că vom crea mai multe probleme decât cele pe care le, le vom rezolva. Este o problemă de principiu aici. Trebuie să ne gândim dacă putem exclude un domeniu dintr-o directivă și dacă nu cumva creăm probleme pe viitor. Însă dorim să ajungem la niște compromisuri cât mai bune și cât mai rapide, însă, așa cum vă spuneam, așteptăm Comisia Libe și așteptăm și răspunsul Comisiei în ceea ce privește directiva privind uh, lucrătorii detașați. Doamna președinte, dorește cineva să ia cuvântul în acest stadiu, având în vedere că nu este un stadiu final și că așteptăm încă avizul Libe și uh, uh, avizul Comisiei Juridice? Pentru a reveni la ultimul element ridicat de dumneavoastră, doamna raportoare, fără să fiu o expertă. Dacă excludem aici întreg sectorul construcțiilor, cred că um, creăm o problemă foarte gravă în ceea ce privește aplicarea directivei în legătură cu transferurile în cadrul aceleiași companii. Știm cât de explozive sunt uh, Um, relațiile în cadrul acestui domeniu în statele membre. Cred că va, va trebui să beneficiem de mai multe informații înainte să putem vota în acest sens. Doamna Lambert. Thank you and, um... Mulțumesc. Eu uh, vorbesc în numele lui Elizabeth Schroeter, care n-a putut să vină la această reuniune. Suntem de acord că problema relației cu directiva privind serviciile și directiva privind um, lucrătorii detașați trebuie să fie clarificată. Pentru că aici e vorba, până la urmă, de lucrători și nu de servicii și trebuie să uh, Uh, clarificăm foarte bine care sunt drepturile lucrătorilor în acest cadru și este foarte important. La fel cum este important sublinierea, importantă sublinierea principiului egalității de tratament în tot textul directivei. Și trebuie să subliniem nu numai egalitatea de tratament, sau cel puțin o îmbunătățire a, a standardelor pentru acești lucrători. Și, de asemenea, principiul locului de muncă care definește mm, drepturile lucrătorilor. Revenind la problema sectorului construcțiilor și noi suntem de acord că dacă excludem acest sector, vom avea un mare vid în această uh, directivă, pentru că ne, eh, se va pune întrebarea cum va fi tratat acest sector și care este abordarea, dacă este corect să avem o abordare care să fie uh, atât de fragmentată. Și vom ajunge să ne întrebăm care este granița între domenii, pentru că dacă e vorba de un arhitect, de exemplu, fără un arhitect nu se poate construi un stadion olimpic, de exemplu. Așadar, trebuie să ne întrebăm dacă nu punem prea multe mm, linii de separare, prea multe, prea multe frontiere. Și dacă asta nu este în detrimentul economiei, trebuie să fim foarte atenți doamna președinte, doamna Esaia și doamna Hirsch. Doamna Esaia, mulțumesc! Mulțumesc! Nu vreau să fac nicio declarație politică în acest stadiu, pentru că aș, n-aș face decât să repet ceea ce am spus deja în luna iulie. Însă vreau să vorbesc despre necesitatea traducerii acestei scrisori din partea Comisiei și necesitatea de a aștepta raportul Comisiei Jurii și înainte de a primi aceste informații nu putem continua. Doamna președintă, mulțumesc. Dincolo de scrisoarea despre care a vorbit și doamna raportoare, am cerut comisarului să ne transmită studiile juridice care au condus la definirea temeiului juridic pentru toată această legislație. Și nu le-am primit. Comisarul se referă în scrisoarea pe care ne-a comunicat-o și care nu a fost încă tradusă într-o limbă uh, cu care să puteți lucra. Așadar, comisarul vorbește, face referire la teme juridic, dar nu explică cum a ajuns la acest temei juridic și am cerut uh, din nou Comisiei să ne pună la dispoziție studiile care au condus la definirea temeiului juridic și, bineînțeles, că acestea vor fi transmise raportoarei. Doamna Hirsch și apoi domnul Mann. Mulțumesc! Într-adevăr, nu dispunem încă de propunerile de compromis, însă ne-au surprins mai multe puncte când am citit uh, aceste amendamente. Trebuie să vorbim despre sectorul construcțiilor într-un mod mai aprofundat. Înțeleg că am putea avea o abordare diferită și că am putea să ne gândim până la urmă să excludem acest sector, însă mă întreb ce se va întâmpla cu definițiile specialiștilor, ale stagiarilor, în ce măsură acestea se aplică sectorului construcțiilor. Trebuie ca lucrurile să fie privite în, conte- în contextul lor. Și dacă luăm uh, ca bază acest cadru european al calificărilor, uh, așa cum propun verzii, da, e o idee bună. Însă, trebuie să avem grijă să păstrăm o, o, o marge de manevră cât mai mare. Eventual am putea să discutăm și despre alte elemente, de exemplu durata înainte de transfer. Un an, șase luni. Dacă nu vrem să suprareglementăm lucrurile sau să limităm prea mult situațiile, atunci directiva nu va mai fi chiar atât de utilă și nu ăsta este scopul nostru. Mulțumesc, domnul Thomas Mann. Mulțumesc. Eu am susținut că este nevoie de o dimensiune și mai europeană în acest uh, raport, însă s-a înțeles greșit și s-a înțeles că este nevoie de mai multă centralizare și de mai multă birocrație. Nu! Cetățenii trebuie să înțeleagă despre ce este vorba aici. Și acest lucru trebuie să fie evident în raport. Când vorbim despre cetățenii din uh, statele terțe, trebuie să luăm în considerare realitatea de pe teren. Iar calitatea locurilor de muncă nu trebuie să aibă de suferit. Uh, dacă se recurge la o forță de muncă, muncă ieftină pentru a reduce costurile, acest lucru va fi în detrimentul calității. Avem nevoie de niște criterii care să definească un nivel minim de calitate pe care partenerii sociali să-l respecte. Acesta este singurul mod în care putem aplica principiul de subsidiaritate, iar o alternativă n-ar conduce nicăieri. S-a vorbit despre distincțiile care sunt făcute între diferitele sectoare, însă avem nevoie de aceste criterii. Dacă Vrem o Europă cu o mai mare implicare a cetățenilor din statele terțe, trebuie să reglementăm suficient de bine pentru a putea proteja drepturile acestora și sectorul construcțiilor trebuie să fie inclus, nu trebuie să fie lăsat deoparte. Este un sector extrem de important. Uh, s-a spus că nu trebuie să se exercite un control prea mare asupra ceea ce se întâmplă în sectorul construcțiilor, de exemplu pe șantierele din Germania, pentru că asta ar reduce mobilitatea. Nu, nu este adevărat. Avem aici cazuri în care se angajează profesioniști pentru niște uh, misiuni foarte concrete și apoi ei sunt uh, concediați și lăsați fără un loc de muncă. și asta nu înseamnă niciun fel că partenerii sociali sunt excluși de la aceste, de la aceste discuții, de la acest proces. Avem nevoie de o dimensiune mai europeană. Și trebuie să fim atenți la ce spunem, pentru că, repet, o dimensiune mai europeană nu, nu înseamnă mai multă um, birocrație. Sunt de acord cu ce ați spus uh, și cu ce a spus doamna Lambert și cu ceea ce a spus Thomas, domnul Thomas Mann. Vă mulțumesc. Alors, madame euh, la raport. Doamna raportor, ați auzit că aveți o largă majoritate care s-a degajat uh, pentru a vă da o orientare foarte clară despre felul în care trebuie să discutăm uh, domeniul de aplicare al directivei în acest moment nu cred că ar mai trebui să interveniți în afară de faptul dacă vreți acest lucru. Erittäin rakentavista ja, Da, doream numai să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru atitudinea lor clară și constructivă. Comilos. Aveți compromisul când o să aveți și avizul Comisiei Juridice și atunci când corespondența pe care am primit-o de la comisar va fi tradusă și uh, însoțită de anumite documente care ar fi trebuit să ne fie transmise. Ajung la punctul 6, dau domnului Sergio Conferati, raportor pentru sectul 6, pentru condițiile de intrare și de ședere ale cetățenilor din țări terțe în scopul muncii sezoniere, dar Înțeleg că acest uh, text va avea aceeași soartă și pentru aceleași rațiuni. Cu alte cuvinte, vom amâna votul în sesiunea de no- din noiembrie pentru că așteptăm avizul Comisiei Liber. Dar vă dau totuși cuvântul ca să ne spuneți un pic cum stau lucrurile cu negocierile și în legătură cu punctele critice care ar putea să, dea, uh, să ducă la discuții între noi. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule preș- doamnă În așteptarea avizului de la Comisia Libe, împreună cu colegul Moraes, profităm de timpul care ne-a mai fost acordat pentru a ajunge la niște amendamente de compromis care să întrunească consensul. Am preferat să lucrăm împreună pentru a ușura, a facilita găsirea unor compromisuri, pe de o parte, și pe de altă parte, pentru ca membrii celor două comisii să vadă foarte clar care sunt obstacolele și cum am putea să trecem dincolo de ele. Aspectele cele mai controversate sunt următoarele. Mai întâi, domeniul de aplicare. Au fost depuse multe amendamente pe această temă și aș vrea să îi liniștesc pe colegii care își puneau întrebări relativ la domeniul de aplicare. Noi lucrăm la un regulament care se aplică doar lucrătorilor sezonieri. Și spun acest lucru deoarece de multe ori se face o, se pune semnul legal între munca sezonieră și munca cu caracter temporar. Dar nu, nu se va întâmpla astfel. Noi vrem să identificăm, să definim clar ce înseamnă munca sezonieră și ce înțelegem prin lucrători sezonieri. Deci munca lor depinde de ciclul anotimpurilor. În mai multe circumstanțe pot să existe persoane care au contracte pe durată determinată, dar care, cum spuneam, nu are nimic de a face cu ciclul anotimpurilor. Mai există și o altă problemă, la fel de importantă. Care sunt sectoarele economice dacă e vorba numai despre agricultură, uh, culesul fructelor și turism sau și de altele. Vrem să existe flexibilitate în acest sens. Iar statele membre ar putea să aplice acest regulament și altor sectoare economice, dar numai după consultarea părților sociale. Deci părțile sociale nu au dreptul de veto, dar trebuie să fie implicate în mod uh, activ și pozitiv pentru a se găsi la o soluție în cazul în care un stat membru dorește să aplice acest regulament, am uh, zis această directivă, uh, unui sector economic suplimentar. Apoi, apropo de această durată de șase luni de zile. 6 luni dintr-o perioadă totală de 12 luni, fără să ținem cont de uh, ciclul solar. Ne gândim asta, uh, ne gândim la această definiție uh, pentru a ține cont de uh, um, agricultură și de sectorul turismului, pentru că uh, știți foarte bine că altfel se calculează timpul. Apoi, ne dorim, în timpul discuțiilor noastre, să afirmăm principiul egalității dintre lucrătorii uh, sezonieri și cei care au un contract de muncă colectivă. Pentru muncă egală, tratament egal. E adevărat că situația din țările membre este foarte diferită. În multe țări există contracte de branșă, în altele contracte naționale, în altele ambele soluții există. Oricum ar fi, trebuie să existe acest tratament egal pentru muncă egală. Și această regulă trebuie să fie garantată de eh, convențiile colective de muncă. Sau, dacă nu, prin difuzarea unor practici comune în toate statele membre. Deci, pentru o perioadă de șase luni de uh, muncă sezonieră, o persoană dintr-o țară terță, acest angajat trebuie să aibă dreptul la aceleași condiții precum un lucrător din uh, țara uh, respectivă. Iată ce înțelegem noi prin egalitate, tratament egal pentru muncă egală, garantat prin convențiile colective de muncă. De ce ne dorim atât de mult acest lucru? Pentru că dacă nu avem egalitate de drepturi, atunci vom favoriza dumpingul social. Pe de altă parte, pentru că am uh, uh, avea situații de concurență neloială. Am examinat deja o parte dintre amendamentele de compromis uh, în cadrul unui grup de lucru chiar înainte să înceapă reuniunea noastră și eu mi-am exprimat disponibilitatea mea totală. La aussi un problem de, de, de... Da, deci încă o dată o problemă legată de domeniul de aplicare. Doamna Turunen și domnul Benamias. Mai întâi doamna Torunen. Mulțumesc raportorului. Cred că vom reuși să ajungem la un acord cu Comisia Libe, dacă mai discutăm puțin. Și în ce privește proiectul amendamentelor de compromis, cred că se îndreaptă în direcția cea bună. Noi v-am încuraja să consolidați acele aliniate care vorbesc despre securitatea socială și ținem și la alte idei. Drepturile sunt transferabile. Dacă într-o țară câștigi drepturi la pensie, ar trebui să există un mecanism pentru ca ele să fie transferate în țara ta de origine. Ar putea să existe o, și o situație unde anumite persoane vin în mod repetat și ocupă un loc de muncă sezonier. Și ar putea să cumuleze ani de muncă și de drepturi la pensie, deci ar fi păcat ca ei să piardă aceste drepturi. Apoi, ne gândim la dreptul la concediu plătit. Și la articolul 16 credem că este important să scriem că lucrătorii sezonieri vor avea dreptul la același tratament ca și lucrătorii din statul respectiv, dar fără să fie limitate la aceste drepturi. Știu că unii colegi ar putea să creadă că nu e normal să spunem, uh, dar nu cu această limită, pentru că e ca și cum am cere ca lucrătorii sezonieri să aibă mai multe drepturi decât uh, lucrătorii care sunt cetățeni ai țării respective, dar o facem pentru că am văzut cu alte directive că ele erau interpretate cât mai limitativ cu putință și că uh, se prefera mai degrabă un minim de drepturi decât un număr egal de drepturi de respectat. Știm că astăzi lucrătorii sezonieri sunt foarte vulnerabili, sunt exploatați, uh, se află în situație ilegală, nu au acte și noi trebuie să le apărăm drepturile. Ținem foarte mult la acest lucru și ar mai fi și partea de monitorizare și de sancționare. Mulțumesc, domnul Thomas Handel și apoi domnul Belanias. Mulțumesc. Aș vrea să vă atrag atenția asupra două probleme. E ceva care m-a frapat în aceste două uh, rapoarte, una asupra detașării și a muncii sezoniere. Uh, Consider că la nivelul definițiilor există o anumită incoerență, în special în legătura cu rolul precis al partenerilor sociali în, în contextul celor două rapoarte. Bineînțeles, putem discuta dacă putem să excludem cu tare sau cu tare sector din această reglementare, cum ar fi construcțiile. Și pentru acest motiv nu sunt sigură că ar fi util să punem, să creăm un cadru european care să creeze un precedent european și care uh, ne-ar putea împinge către o cine știe ce situații. În ceea ce privește muncitorii sezonieri, problema se pune altfel. Negocierile pentru compromis au arătat acest lucru mă întreb dacă trebuie să lărgim această directivă către tre- cele trei sectoare. Uh, oare să facem acest lucru după consultarea partenerilor sociali? În schimb, dacă la nivel național trebuie să dați anumite drepturi partenerilor sociale, atunci există organizații sindicale sau patronare care decid să nu facă parte din acest mecanism, de să nu lărgim domeniul și atunci dialogul social nu o să mai aibă niciun sens, nu o să mai valoreze nimic. Ceea ce nu mi se pare foarte coerent, dragi colegi. Va trebui totuși să înțelegem acest lucru și să vedem cum o să ieșim din această situație. Oare n-ar fi bine să dăm posibilitatea partenerilor sociali în mod soci- negativ sau pozitiv să decidă dacă vor să fie acoperiți de această directivă sau nu? Preferăm oare să nu le acordăm acest drept? Asta era prima mea observație. Apoi, sunt foarte de acord cu colegul nostru Coferati. Aceste persoane care vin aici nu ar trebui să se confrunte cu condiții de lucru mai puțin bune decât ale noastre. Și uh, în schimb, în cazul dezbaterilor în jurul raportului, am putea să avem impresia că anumiți colegi consideră că atunci persoanele care vin în Africa ar trebui să fie mulțumite de lucr- că lucrează aici în condiții mai bune decât în Africa, dar să nu aibă aceleași drepturi ca și noi. Ori eu resping această atitudine, această poziție cu toate principiile pe care le proslăvim în Europa, vorbim tot timpul de drepturile fundamentale, sociale, de drepturile omului, Există, bineînțeles, și principiul că la muncă egală salariul trebuie să fie egal, un principiu care trebuie să fie reluat în acest raport. Și sper că o să putem să ne punem de acord în sânul comisiei și să spunem că este vorba de oameni cărora să le acordăm aceleași drepturi ca și cetățenilor noștri, bineînțeles, în condițiile uh, specifice reglementate de această directivă. Mersi, N-aș vrea ca ultimii intervenienți să uh, nu aibă timp să vorbească, așa încât dau cuvântul domnului Benamias. Ca să încerc să vor fi uh, rapid, fără să vorbesc prea repede. Este un dosar foarte complex, extrem de complex și asupra căruia aș vrea să felicit uh, ansamblul raportorilor. Cred că avansăm într-un sens pozitiv dacă compromisurile uh, vor fi acceptate în zilele următoare. Aș vrea să insist asupra unui domeniu. Este unul pe care îl cunosc foarte bine, acolo unde lucre, trăiesc în sudul Franței. Este vorba de uh, condițiile de locuit pentru muncitorii sezonieri. Ce înseamnă o, o, o casă decentă, o locuință decentă în aceste condiții? Deci pentru muncitorii sezonieri e importantă și egalitatea de tratament, condițiile de muncă, accesul la uh, asigurări so- sociale. Dacă ajungem la un compromis în jurul, de exemplu, articolul 16, cred că am făcut o treabă foarte bună și că această directivă va servi într-adevăr la ceva. Vă mulțumesc. Doamna Oimer Reuchten. Am impresia câteodată că anumite persoane, cum vorbesc aici, parcă am trăit pe planeta Marte. Deci este vorba de cetățeni ai unor țări terțe. Nu avem dispoziții în directive, mai poate sau avem, dar mai puțin decât sunt propuse aici. Ori pentru aceste uh, persoane care vin să lucreze pentru o perioadă foarte scurtă uh, se vor vedea uh, confruntate cu o sarcină birocratică foarte mare, dar eu cred că trebuie să insistăm asupra principiului egalității de tratament, muncă egală, salariu egal. Dar când vorbim de asigurările sociale, așa cum este vorba în această directivă, asta înseamnă că muncitorii sezonieri vor trebui să fie asigurați împotriva tuturor uh, bolilor, boli legate de maternitate profesională, alocații familiale, uh, concediu parental, pensie, indemnizații în caz de deces. Sunt cu totul de acord, dar acest aspect se referă la persoane care vor veni să lucreze pentru o perioadă foarte scurtă. Ori pe cei care sunt detașați nu beneficiază de aceleași condiții, pentru că cei detașați rămân asigurați în țările de origine și atunci când vorbim de egalitate de, tra- de tratament, de ce egalitate vorbim? Pentru că eu nu înțeleg ar trebui să decidem întâi de toate uh, pentru ce perioadă considerăm că cineva este un muncitor sezonier și trebuie să fie o perioadă foarte scurtă și dacă există țări, cum spunea raportorul, unde muncitorii sezonieri revin în fiecare an ca să lucreze șase luni, atunci nu mai e vorba de muncitori sezonieri, ci este un contract de tip diferit. Și nu mai putem considera că este vorba de un muncă sezonieră. Această muncă sezonieră trebuie să fie definită altfel, pentru că acești muncitori sezonieri vin să Uh, culeagă mere, pere, piersici și nu mai știu ce și trebuie să le dăm un contract diferit de cel pe care îl propunem acum și trebuie să dăm dovadă de coerență, pentru că acum nu suntem foaie coerenți dacă iau în considerare ceea ce facem. Doamna Lazovietska. Mulțumesc, doamnă președintă. Este sigur că provocările demografice pe care le, cu care este confruntată uh, Uniunea cere din partea noastră o politică de emigrare responsabilă. Mă gândesc la această emigrație pentru muncă, ca să nu avem uh, de-a face cu aceleași efecte, cu efecte negative legate de flexi, flexicuritatea deci trebuie să asigurăm uh, muncitorilor sezonieri condiții bune, remunerație bună, o politică de sănătate corectă, o politică socială adecvată, dar trebuie să spunem că caracterul sezonier al acestei activități și perioada scurtă de sejur pe teritoriul unui stat nu trebuie să fie un motiv pentru a prevedea pentru ei aceleași prestații sociale care sunt prevăzute pentru cetățenii țărilor în cauză, care lucrează tot anul. Deci trebuie să abordăm acest lucru în dimensiunea sa plenară. Trebuie să stabilim o limită clare între prestațiile care sunt uh, stabilite pentru cei care lucrează 365 de, ani, de zile într-un an și de-a lungul întregii veci, decât sau față de sezonierii care vin pentru o perioadă scurtă și nu trebuie să zdruncinăm sau de, să reducem uh, sursele de finanțare ale prestațiilor uh, care sunt prevăzute pentru muncitorii uh, permanenți și nu pentru cei sezonieri. Deci, mi se pare că trebuie întâi de toate să aplicăm principiul de subsidiaritate și de proporționalitate, să fim prudenți atunci când distribuim diferitele privilegii care sunt prevăzute pentru muncitorii sezonieri. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Baltasar. Vă mulțumesc. Aș vrea să subliniez punctul de plecare este un sector cu probleme delicate unde nu avem imagini prea roz. Din potrivă, realitatea este dramatică. Lucrătorii care provin din țări terțe și ajung în Europa sunt exploatați la sânge în foarte multe dintre țările europene. Nu vreau să se facă vreo confuzie, pentru că noi suntem Partidul Popular European, deci avem adjectivul popular în denumirea partidului nostru. Dar mie mi se pare normal ca condițiile minime din 883 să fie aplicate lucrătorilor din țările terțe care ocupă locuri de muncă sezoniere. Mi se pare condiția minimă. Apoi pot să existe anumite limitări, ca să nu existe și drepturi excesive și apoi trebuie să vedem exact, exact care este rolul jucat de partenerii sociali. Și discutam despre um, acest aspect cu ocazia um, grupului nostru de lucru între raportorii din umbră. Spuneam că poate s-ar putea să oferim partenerilor sociali un drept de veto. Eu sunt împotriva acestei idei, dar a existat această sugestie. pentru că nu știu cum trebuie să uh, luăm în calcul faptul că același lucrător sezonier revine de la un an la altul în același loc pentru a, același loc de muncă. Și mi se pare foarte greu ca uh, uh, repetarea acestui scenar de la an la an să dea dreptul la un uh, um, statut uh, diferit n-ar trebui să existe o diferență între un lucrător care vine o dată și unul care vine de mai multe ori. Cred că acest raport este deosebit de uh, util. Avem uh, puncte de vedere divergente, dar și convergente. Eu îi sunt recunoscător uh, domnului Coferati. Știu că va putea să redacteze amendamente de compromis. Dar iată care sunt punctele de, de principiu pentru noi și anume să știm că este un sector foarte delicat și, în general, nerespectarea drepturilor acestor lucrători este regula și nu excepția. Ultima persoană care s-a înscris, doamna Hirsch. Mulțumesc, doamna președinte. Este adevărat că Uh, unii oameni sunt exploatați astăzi, că muncesc în condiții inacceptabile și că trebuie stabilite niște standarde minime. Însă, uneori, am impresia că nu trebuie să mergem prea departe. Trebuie să avem o atitudine realistă și trebuie să răspundem acelor revendicări care sunt realizabile. Între timp, între ceea ce uh, revendică anumite părți și ceea ce este acceptabil este o diferență atât de mare încât, că trebuie, să găs- încât trebuie să găsim o cale de mijloc. În amendamentele de compromis, de exemplu, sunt este reluată descrierea locuințelor așa cum ar trebui să fie ele pentru a fi considerate acceptabile. Însă, dacă avem pe cineva care lucrează la țară, de exemplu, poate că infrastructurile sunt mai slabe Cred că trebuie să rămânem realiști. Și toată birocrația legată de mutare este exagerată. Sunt lucrători care vin numai pentru câteva săptămâni și dacă, oblig... dacă stabilim aceste obligații, lucrurile vor deveni prea complicate și nerealiste. Și cred că lucrătorii ar trebui să aibă posibilitatea să profite, să beneficieze de, de ceea ce reglementăm noi aici. Trebuie să fie pozitiv pentru ei. Domnule raportor, dacă doriți uh, să trageți concluziile acestei discuții, mulțumesc. Încep prin, a mulț- încep prin a mulțumi colegilor noștri pentru observațiile făcute și pentru sugestii. Și voi adăuga un singur lucru. Nu trebuie să pierdem din vedere care este obiectivul pe care vrem să-l îndeplinim. Trebuie să elaborăm niște standarde care să fie egale pentru lucrătorul sezonier european și pentru lucrătorul sezonier non-european comparația trebuie făcută între aceste două categorii și nu între un lucrător sezonier și un lucrător cu contract pe termen nedeterminat. Diferențele între un lucrător sezonier și un lucrător pe termen nedeterminat există, indiferent care este originea celor, două, celor doi lucrători. Aceste diferențe sunt fixate prin contractele de muncă, însă protecția socială acordată trebuie să fie aceeași. Și aici cred că avem o soluție evidentă. O persoană care are o activitate uh, lucrativă își plătește contribuțiile sociale și aceste contribuții trebuie să um, urmărească respectiva persoană atunci când ea se întoarce în țara sa. Da, există lucrători care revin sistematic în Europa, tocmai pentru că acesta este mm, caracterul determinant al unei munci sezoniere. Uh, lucrătorii vin, muncesc și apoi se întorc la ei acasă. Faptul că lucrătorii se întorc în țara lor arată tocmai că este vorba despre o muncă cu caracter sezonier. Și trebuie să fim foarte atenți atunci când stabilim care sunt termenii comparației. Pentru a ști foarte bine unde trebuie să garantăm niște condiții egale. Acum, despre participarea partenerilor sociali. Cred că nu trebuie să amestecăm aici toate um, aspectele pe care le vedem în această problematică. Sigur că parlamentele sunt uh, independente, Uh, sigur că partenerii sociali uh, trebuie să se implice, dar ei nu pot uh, veni să înlocuiască rolul factorilor politici și rolul legiuitorului. În același timp, rolul lor trebuie să fie totuși unul important. În orice caz, vă mulțumesc pentru contribuție. Doamna președintă. mulțumesc. Vom vota pe 23 noiembrie acest text și până atunci vom avea și o dezbatere privind amendamentele de compromis după ce avem părerea Comisiei Libe. Și acum ajungem la punctul 7, competența judiciară, uh, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Este, dau cuvântul doamnei Regner pentru prezentarea amendamentelor. Mulțumesc! doamnă președinte. În cadrul regulamentului Bruxelles 1, vorbim despre o reglementare extrem de judicioasă, care arată clar care este valoarea adăugată a Uniunii Europene. Și acum, cum dispunem de o, uh, suficient timp de la implementarea Bruxelles 1, cred că, este, că a venit momentul să propunem o reformare. Și tocmai acesta este și subiectul avizului meu. Așa cum am spus în ultima reuniune, este vorba despre o acțiune de reformare și regret acest lucru. Este... Eu aș fi preferat să avem de-a face cu o revizuire a regulamentului. pentru că astfel cadrul nostru de acțiune este destul de limitat. Însă, rămânem fără nicio îndoială, în cadrul competenței Comisiei Ocupare. Avem de-a face cu competențele judiciare, cu litigiile din domeniul muncii și cu deciziile privind jurisdicțiile competente, forurile competente. Însă, fiind vorba despre un proces de reformare, trebuie să vedem cum putem acționa în acest cadru destul de limitat. S-a arătat că, din punct de vedere juridic, este destul de dificil să regăsim uh, un uh, loc adecvat pentru acest regulament. Și sunt foarte multe amendamente care ar trebui să fie retrase, pentru că ar trebui să ne axăm pe articolul 22. Acesta se referă la conflictele între partenerii sociali. Este foarte important. Având în vedere că este un subiect atât de important, cred că trebuie să ne axăm pe el. O parte din uh, amendamente mi-au ridicat uh, foarte multe întrebări. Aș vrea, uh, coleg, ca mm, domnul Handel, colegul nostru, să ne explice puțin uh, ce a vrut să spună la amendamentul înaintat. De asemenea, aș dori să aflu câteva lucruri și despre amendamentul înaintat față de articolul numărul 19. Domnul Baldassar. Sì, grazie Presidente. Io credo che... Mulțumesc. Cred că ar fi trebuit să începem această dezbatere dispunând de avizul secretariatului în ceea ce privește admisibilitatea amendamentelor prezentate. Tocmai pentru că este vorba de o reformare, suntem convinși că o bună parte dintre aceste amendamente nu sunt admisibile. Și deci riscăm să discutăm în van, în, tur, în jurul unor amendamente care mâine nu vor avea niciun fel de temei juridic. Ar fi, deci, bine, ar fi chiar necesar să știm dacă da sau nu aceste amendamente sunt admisibile. După părerea mea, nu există decât două amendamente care ar fi putea fi admise. Este vorba de amendamentele 9 și 16. Toate celelalte introduc elemente noi în directivă și, în consecință, nu sunt absolut deloc compatibile cu o procedură de reformare. Așadar, un aviz ne-ar permite să știm exact care sunt amendamentele despre care putem vorbi, în loc să discutăm despre toate amendamentele. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar mi se pare că la ultima comis- ședință de comisie, când am avut ocazia să examinăm acest uh, aviz al doamnei Regner, am uh, spus că este vorba de o directivă de care se reformează și ne-am întors la ideea că atunci când este vorba de reformare, amendamentele nu pot să uh, se ocupe decât de părțile redeschise de comise și din această cauză două puteau fi considerate ca inadmisibile, 5 și 16, iar că toate celelalte intrau în categoria amendamentelor care uh, Mm, intervin asupra domeniului redeschis de comisie. Deci nu văd unde este dificultatea în acest moment. Domnul Portas, cred că nu vorbiți de procedură pentru că au fost deja discutate deja pe 12 septembrie. Domnul Handel. Și apoi închid lista intervențiilor și vom trece la punctul 8 al ordinei de zi. Domnul Handel. Doamna Regner mi-a cerut să îmi explic amendamentul legat de articolul 19. O fac cu bucurie. Am fost secretar sindical, am lucrat pentru alții muncitori anumiți muncitori din Europa în diferite locuri care lucrau deci cam în multe țări și aveau, erau acoperiți de drepturi diferite. Era vorba de muncitori care erau, aveau contract pe durată nelimitate, dar care țineau de dreptul german. Dacă locul în care ei lucrau aveau, acolo aveau probleme sindicale, atunci tribunalele locale nu erau în măsură să aplice în mod rezonabil sau să judece în mod uh, rezonabil un, uh, un, uh, un consensul dreptului german pentru că contractul ținea de dreptul german. Și iată de ce în această de directivă se reia o, um, o, o, o observație legată de alegerea posibilă a muncitorului care poate uh, să uh, își aleagă dreptul. Dacă este vorba de o întreprindere austriacă care trimite o persoană în Ungaria, atunci tribunalul din Ungaria sau dacă avem un italian care lucrează în Italia, atunci ar trebui ca el să fie acoperit, ca să zicem așa, de dreptul italian, de un tribunal italian. Deci, Uh, să nu facem turism judiciar între ghilimele, ci să găsim o soluție atunci când se alege locul în care uh, persoana lucrează sau locul de unde este originară persoana. Vă rog repede pentru că suntem grăbiți, suntem foarte grăbiți. Da, voi fi foarte rapidă. Vă mulțumesc pentru această explicație. Am notat tot ceea ce ați spus, doamnă președintă, apropo de reformare. Dar această propunere de fond este sprijinită de cadrul mm, relativ limitat pe care îl admite reformarea. Deci o să fac acest lucru într-un alt loc și nu acolo unde este acum. Mulțumesc de acest complement și în aceste uh, condiții vom uh, vota asupra amendamentelor mâine. Cred că nu, este un, nu există un amendament de compromis. contrar la ceea ce scrie în documentele mele, mi se spune că votăm pe 7 noiembrie. Deci am fost prost informat. O punctul 8 l-am amânat pentru mâine și dau cuvântul doamnei Silvana Rapti pentru punctul 9. Bun. Doamna Rapti, aveți cuvântul. Eh, Vă mulțumesc, doamnă președintă. Acest raport ar fi trebuit să fie discutat în faimoasa zi de luni, când am rămas fără curent, apoi a trebuit să-l discutăm la Strasbourg și nu am putut, și acum vom putea discuta despre raport, cât și despre amendamentele care au fost depuse între timp. 66 de amendamente au fost depuse, care sunt toate în spiritul textului pe care l-am elaborat. Deci cred că va fi posibil ca în cadrul discuțiilor mele cu raportare din umbră să putem să colaborăm uh, în mod fructuos. Politica europeană de vecinătate este importantă, toată lumea știe acest lucru și acum are o importanță mărită uh, pentru țările din bazinul Mării Mediterane. Noi, Comisia de Ocupare, am insistat în acest proiect de aviz pe două puncte. Politica europeană de vecinătate trebuie să incite uh, țările partenere să facă reforme de, uh, sociale și economice. Dar în spiritul regulilor uh, consfințite de dreptul muncii. Este condiția sine qua non pentru a obține finanțare. Tentativele de a trece uh, de la regime autocratice la, la, um, un, la democrație în aceste țări sunt salutare, dar nu trebuie să uităm faptul că uh, drepturile categoriilor vulnerabile, drepturile șomerilor de multe ori, nu sunt respectate în continuare în aceste țări și de aceea noi insistăm asupra faptului că este nevoie de reforme. În plus, trebuie să acordăm prioritate creării a noi locuri de muncă. Numai astfel vom putea să prevenim uh, acest adevărat flagel al imigrației clandestine, care uh, îngreunează atât de mult situația din țările din sudul Uniunii Europene. Și în plus trebuie să prevenim uh, uh, exodul materiei cenușii din aceste țări către uh, Uniunea Europeană, pentru că astfel țările din nordul Africii nu au cum să se dezvolte. Și în plus trebuie să încurajăm dialogul social, iar Comisia Europeană Europeană, precum și Comisia noastră, trebuie să rămână vigilente pentru a urmări îndeaproape evoluțiile din regiune. Pentru a ști când pot să fie deblocate finanțări și mai ales pentru a vedea dacă regulile în domeniul muncii sunt respectate și pentru a evita orice fel de nerespectare a uh, um, regulilor. Mă voi limita aici. Sunt dispusă să ascult ce au de spus uh, colegii și mai ales raportorii din umbră sunt convinsă că uh, rezultatul final va fi unul de bună calitate. Dau cu acum cuvântul doamnei Moran Chartier. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Și vreau să-i mulțumesc și doamnei Rapti, raportoarea noastră, pentru această analiză. Cred că pe tema politicii de vecinătate, mai ales în direcția Africii de Nord, trebuie să ne mobilizăm cu atât mai mult cu cât ne dăm seama că e o adevărată prăpastie între nivelul de trai în țările din nordul Mediteranei și cele din sud. Dacă ne dorim să existe mai multe locuri de muncă și competențe sporite în aceste țări, putem să ne aducem contribuția prin acest instrument. De aceea, mi se pare indispensabil să finanțăm programe de educație, de formare în țările din vecinătatea Europei pentru a sprijini crearea acestor locuri de muncă. Și dacă îmi dați voie, aș spune că degeaba lucrăm, luăm măsuri împotriva imigrației ilegale dacă nu sprijinim formarea și educația în țările vecine. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Nu? Doamna Rapte, mai doriți să adăugați ceva? Doar pentru a-i mulțumi doamnei Șartie Amendamentele dumneaei reflectă lunga ei experiență aici la Parlament și ne va fi de mult folos. Știu că vom putea să lucrăm bine împreună chiar și pe tema de la punctul următor, uh, expunerea la câmpurile electromagnetice, unde dumneavoastră este raportor. Foarte bine, spune doamna președintă. Nous adopterons ce projet d'avis le 7 novembre, là aussi. Și pentru acest proiect de aviz, votul va avea loc pe data de 7 noiembrie. Și ajungem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Această mini-audiere securitatea și sănătatea la locul de muncă, expunerea lucrătorilor la câmpuri electromagnetice și care sunt cerințele minime de securitate și sănătate. Mulțumesc invitațiilor noștri, dar o să începem prin a-i da cuvântul doamnei Moran ca să facă introducerea. Mulțumesc! doamnă președinte. Vă mulțumesc că ați acceptat organizarea acestei mini-audieri pe un subiect care este extrem de tehnic, dar care are în centru sănătatea lucrătorilor expuși la câmpurile electromagnetice. Ne aflăm în fața unui uh, text al unei directive din 2004 a cărei aplicare a fost amânată până în 30 aprilie 2012, pentru că, așa cum a fost ea elaborată, s-a dovedit inaplicabilă în măsura în care mai multe sectoare nu ar mai fi putut funcționa în urma deciziilor prevăzute de această directivă. Și mă refer aici în special la impactul extrem de important asupra utilizării sau neutilizării tehnologiei um, cu radiații electromagnetice. Vă reamintesc că este vorba de un subiect sensibil vedeți, valorile reale, valorile acțiune sunt mai mari decât în trecut și asta pe baza recomandărilor oamenilor de științe. Am uh, introdus și o listă de echipamente, de aparate, pentru că ne-am gândit că o listă standard ar putea să-i ajute pe angajator. În momentul în care vor identifica în această listă mașinile cu care lucrează ei, vor ști imediat uh, care este situația din punct de vedere al expunerii. Nici nu va mai trebui să mai măsoare valorile. Și în anexe furnizăm orientări privind măsurile de protecție și am acordat o atenție deosebită grupurilor uh, de risc, femeilor însărcinate, persoanelor care poartă dispozitive de stimulatoare cardiace și am prevăzut și niște derogări limitate. Ce înseamnă acest lucru? Toate activitățile și toate categoriile de lucrători sunt acoperite de această directivă. Însă, pentru anumite categorii, lucrurile stau puțin diferit față de categoriile standard. Și aici avem, în primul rând, uh, imagistica prin rezonanță magnetică. Aici uh, propunem excluderea personalului din valorile obligatorii. Propunem o posibilitate și pentru forțele armate de a utiliza sistemul NATO, tocmai pentru a asigura o interoperabilitate, pentru că 22 din statele membre sunt și membre NATO, iar pentru industrie și pentru alte categorii am prevăzut o posibilitatea de derogare temporară în cazuri specifice. Și mă voi opri aici, pentru că sunt sigur că vor mai fi și alte intervenții și rămânem sigur la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, la parola. Mulțumesc, am să dau cuvântul celorlalți invitați și mai întâi în numele Business Europe, doamna Rebecca Smith. Dumneavoastră vă ocupați de chestiunile sociale, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc Comisiei de Ocupare și doamnei raportor că ne-a invitat pentru a vă da avizul nostru despre această directivă. Eu aș vrea să fac câteva observații um, generale despre cum vedem noi revizuirea acestei directive. Mai întâi, noi Considerăm că revizuirea directivei este indispensabilă astfel încât toate companiile și toate industriile să poată să o aplice. Iar scopul ar trebui să fie ca această directivă să apere uh, acei lucrători care s-ar putea afla în situații de risc din cauza expunerii la câmpuri electromagnetice. Pentru că nu trebuie să uităm faptul că în unele locuri de muncă poate să existe o expunere la asemenea câmpuri electromagnetice, dar ea nu este neapărat o amenințare pentru sănătatea lucrătorilor. Deci trebuie să existe o soluție pentru toate companiile europene care au de-a face cu câmpuri electromagnetice, dar nu trebuie să existe o povară suplimentară pentru procesele de producție. Ne dorim ca această directivă să fie însoțită de campanii de informare, de uh, ghiduri explicative, pentru ca toată lumea să o înțeleagă foarte bine. Revenind la propunerea comisiei, considerăm că s-au făcut îmbunătățiri și sperăm că ele vor rămâne pe parcursul procesului legislativ în text. În ce privește domeniul aplicării și definițiile, noi sprijinim ideea de a nu se introduce efectele pe termen scurt, ci numai cele pe termen lung. Este o îmbunătățire uh, uh, față de anul 2004 și ar trebui ca această idee, acest principiu să rămână în versiunea uh, directivă și apoi să se facă distinția între efectele negative pentru sănătate și pentru securitate. Deci ca ele să nu fie amestecate, pentru că, cum spuneam, există locuri de muncă unde poate să, uh, unde lucrătorii pot să fie expuși la câmpuri magnetice, dar uh, sănătatea lor nu este neapărat amenințată. La capitolul riscuri pentru sănătate, ne gândim la uh, uh, bunăstarea la locul de muncă sau la afectarea uh, sănătății mentale la locul de muncă. Și cred că ar fi foarte greu de evaluat dacă, să spun, degradarea sănătății mentale se datorează expunerii la câmpurile electromagnetice. Deci acest lucru se pare dificil de e, eh, constatat, de evaluat pen, și chiar și pentru sănătatea, starea generală de sănătate, pentru că mai mulți factori ar putea să stea la baza răutățirii stării de sănătate a unui lucrător, nu neapărat numai expunerea la câmpuri electromagnetice. Și mai ales pentru imm o s-ar putea să apară dificultăți de înțelegere și confuzii. Apoi, există acum aceste uh, valori de limite și valori de acțiune. Noi considerăm că valorile limită ar trebui să fie aplicabile numai în acele locuri de muncă unde este necesar să se facă aceste măsurători. În plus, trebuie să fie niște măsurători uh, bine argumentate științific. Și ar trebui să existe aceste ghiduri explicative, cum spuneam, și linii de orientare pentru a se specifica care uh, uh, sunt uh, referințele în momentul în care se efectuează aceste măsurători la locul de muncă și ar trebui ca companiile să continue, să poată să continue să folosească acele metode, acele referințe valabile pe plan național. Și este nevoie și de multă flexibilitate în ce privește nivelul de expunere. În plus, suntem îngrijorați pentru că nu există suficientă precizie în ce privește felul în care sunt măsurate aceste valori de <clears throat> limită și valori de acțiune și de aici riscă să se creeze confuzie sau o proastă punere în aplicare a directivei. Uneori pot să existe consecințe negative uh, neintenționate. De exemplu, în, uh, um, proced- în uh, um, acele in, uh, companii unde se folosește sudura și diferitele tipuri de sudură. Cum spuneam aici, pot să existe efecte neintenționate care pot să aibă un uh, impact negativ. De asemenea, spuneam că apreciem gradul mai mare de flexibilitate din uh, directiva revizuită, mai ales că în anumite uh, circunstanțe nu uh, se pot face aceste măsurători, nu pot să fie întrunite toate condițiile. Totuși, flexibilitatea, uh, gradul de flexibilitate acordat statelor membre este foarte limitat. Și oricum, totdeauna, uh, orice fel de hotărâre trebuie să fie bazată pe evaluări de risc. Nu mai intru acum prea mult în detalii. Cum vă spuneam, există câteva alte aspecte care pot să creeze confuzii. De exemplu, cerința de a restricționa accesul la anumite uh, locuri. Ar putea să fie greu de organizat așa ceva în anumite companii. Apoi, în ce privește supravegherea uh, stării de sănătate, credem că directiva cadru în ce privește starea de sănătate la locul de muncă este suficientă, nu mai este nevoie de reglementări noi cerințele suplimentare din această directivă s-ar putea să constituie o povară uh, inutilă pentru um, angajatori. În plus, lista echipamentelor este foarte utilă pentru companii, dar va fi dificil ca această listă să fie vreodată exhaustivă sau să fie tot timpul actualizată, deci ar fi mai bine ca această listă să nu facă parte ca atare din directivă, ci să servească numai ca un fel de exemplu, ca un fel de listă de referință. În concluzie, am putea spune că există îmbunătățiri la, um, față de versiunea din 2004. Noi uh, colaborăm cu Comisia și în Consiliul de Experți, însă mai rămân chestiuni de soluționat. Sperăm că vom evita situația precedentă, va ar fi în interesul tuturor. Înainte am avut o directivă care a fost adoptată și s-a dovedit că pentru mai multe sectoare industriale și nu uh, numai pentru sectorul îngrijilor de sănătate, această directivă nu putea să fie aplicată, deci sperăm că pe viitor vom evita asemenea scenarii. Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Marc Sapir de la sindicate. Mulțumesc foarte mult. Sunt Marc Sapir, fostul responsabil al Departamentului de Securitate. Sunt la pensie, dar am, an de zile am fost implicat în această dezbatere. Uh, și uh, mi s-a cerut să fiu prezent aici. Am uh, urmărit uh, această dezbatere asupra câmpurilor electromagnetice timp de mulți ani. O să înțeleg, încerc să fiu cât mai scurt. Înainte de a intra în conținutul propriu-zis, vă transmit un mesaj. Suntem favorabili adoptării acestei directive și credem că există unele revizuiri care trebuie făcute, dar este vorba de o dezbatere care ține de mulți ani și că prima propunere eh, datează de la începutul anilor 90, deci după 20 de ani, directiva nu o avem, nu avem încă, nu a fost aprobată, așa încât dorim ca această dezbatere, această uh, agendă rapidă să nu servească Comisiei pentru a-și ascunde inerția, pentru că uh, dumneavoastră jucați un rol foarte important în ceea ce privește securitatea muncii. Iată de ce modificarea directivei asupra agenților uh, câmpurilor cancerigene este foarte importantă pentru muncitori și așteptăm această directivă de foarte multă vreme. În acest domeniu, ca și pentru câmpurile electromagnetice, noi am uh, participat la uh, discuții și am susținut principiile unei legislații obligatorii pentru câmpul câmpurile electromagnetice. Avem o, patru rezerve totuși care sunt majore și pe care și și despre care ne gândim că ar trebui implicate pentru că directiva nu ni se pare destul de uh, protectoare față de muncitorii noștri. Primul, prima problemă este că directiva nu se raportează decât la efectele imediate ale câmpurilor electromagnetice și nu se referă la impactul asupra sănătății la, pe termen lung. Vă reamintesc rezoluția Parlamentului European în 2008, care cerea Comisiei să, să țină seama de acest aspect și, pe de altă parte, conclu concluziile organizației internaționale care se ocupă de cancer, care a menționat posibilitatea unor efecte cancerigene posibile atunci când se lucreze cu frecvențe mici și uh, medii expunerea trebuie să fie redusă la un nivel cât mai mic și acest lucru ni se pare esențial. Pentru noi această problemă nu poate să fie lăsată deoparte. Nu putem să facem ca și când această problemă nu ar exista. Al doilea aspect este cel al supravegherii medicale și aici avem puncte de vedere diferite. Pentru noi acest aspect este major și vă reamintesc două elemente. Fiecare comitet științific uh, care este consultat de comisie repetă de fiecare dată că avem nevoie de date suplimentare privind muncitorul pentru că uh, el este expus unor uh, cantități mai mari decât publicul de rând, omul de rând. Muncitorii sunt cei care sunt cei mai expuși. Pe de altă parte, vă reamintesc că Parlamentul a atunci când a examinat directiva din 2004, a concretizat dreptul recunoscut în directiva cadru și a spus că atunci când valorile limite sunt depășite, muncitorii au dreptul la o supraveghere medicare. Ori, uh, acum ceea ce vedem este că noua directivă se face o despărțire între diferite categorii de muncitori în funcție de cantitatea de radiații la care este sau vor fi expuși. Deci dacă există o depășire, trebuie să existe un drept la supraveghere medicală obligatorie și, bineînțeles, integrarea în evaluarea riscurilor. Acum, în ceea ce privește supravegherea medicală, ne întrebăm de calitatea supravegherii medicale și este un subiect destul de dificil la nivel european. Pe de altă parte, se mai pune problema rolul medicinei muncii pentru persoanele cu riscuri deosebite, pentru că persoana respectivă trebuie să declare ea însăși că este, uh, face parte dintr-o categorie cu riscuri deosebite. Consecințele sunt pentru ea și atunci domeniul medical trebuie, medicina muncii trebuie să joace un rol important. Al treilea punct care se învârte tot în jurul problemei limitei game de frecvență este legată de evaluarea uh, riscurilor și ceea ce se numește dozimetrie și care sunt totuși probleme uh, esențiale pentru organizarea prevenirii la locul de muncă. O să mă concentrez asupra unui exemplu, valorile limită care au fost stabilite plecând de la ceea ce a spus Ignil și se, ce observăm este că se multiplică categoriile de valoare, de exemplu în frecvența joasă, și asta datorită unei viziuni a muncitorilor care este ieșită din laboritor. Valori pentru sistemul periferic, nervos periferic, pentru sistemul nervos central și așa mai departe. Muncitorii pot fi expuși influenței mai multor echipamente. Ei se și deplasează și pot să aibă mai multe sarcini de muncă și în aceste condiții putem, pot să existe uh, Uh, obligații diferite pentru tipuri limită diferite. Și uneori aceste uh, limite pot fi depasă, depășite, în alte uh, cazuri ele nu pot fi depășite. Pentru noi toate aceste lucruri nu, ies, nu au o logică și singura logică pe care vedem este securitatea și sănătatea muncitorilor. Deci trebuie să avem un sistem de limite Um, care să fie obligatorii, iar dozimetria ne permite să înțelegem situația reală în care se află muncitorul și nici de cum o situație ipotetică. Ultimul punct, vă reamintim că baza directivei cadru este că toți muncitorii trebuie să fie acoperiți de această directivă, dar plecând de la uh, echipamentele care funcționează pe baza rezonanței magnetice, problema se pune care este natura derogărilor care se pot acorda și uh, cum se pot ele acorda și cred că veți avea un rol major. Atunci când s-au făcut consultații cu partenerii sociali, am spus că vedem foarte bine rostul derogărilor pentru anumite echipamente, dar riscurile sunt mai mici decât cele uh, de, uh, care sunt uh, urmare a radiațiilor X, dar acest aceste derogări trebuie să plece de la niște date științifice și trebuie să existe o limitare în timp a acestor de derogații, derogări. Aceste valori naționale trebuie să fie transmise comisie și constatăm că există și alte derogări. Ori cum se articulează ansamblul acestor derogări pentru militar, pentru ansamblul activităților lor? Câmpul derogărilor trebuie să fie foarte limitat în spațiu și timp, iar măsurile de supraveghere trebuie să fie supravegheate și trebuie să fie uh, consolidate. Vorbim de un domeniu unde tehnologia evoluează foarte repede și trebuie să avem capacitatea să vedem dacă vorbim de lucruri care sunt actuale sau care uh, datează de 20 de ani. Sperăm că textul directivei va fi îmbunătățit pentru a asigura muncitorilor uh, condiții bune de muncă și că va fi aplicat la nivel uh, european, iar experții vor putea da avizul lor comisiei asupra unor probleme tehnice sau numite tehnice. Trebuie să avem o articulație între principiile directivei cadru și lucrările unor uh, grupuri de uh, oameni de știință la nivel internațional. Cu alte cuvinte, trebuie să trecem de la teorie la practică și vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și sperăm că directiva va fi aplicată. Mulțumesc. Domnul Walmer, ultimul intervenient. Sunteți șeful unității sănătate și Securitate de la Consiliul uh, din Consiliul European al muncitorilor care lucrează în uh, metal, în metal. Asta înseamnă că structura dumneavoastră nu este membru în Business Europe. O să ne spuneți exact care sunt raporturile noastre cu acest Business Europe. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că mi-acordați ocazia de a vorbi în fața comisiei astăzi. La urmă, pe următorul slide veți vedea aspectele pe care le voi aborda. Nu voi repeta lucrurile care s-au spus deja, de aceea am redus numărul de slide-uri pe care le voi prezenta. Aș dori să spun că sunt de acord cu toate observațiile care au fost făcute de colegul de la Business Europe CEMET nu este afiliată la Business Europe. Este vorba despre o organizație care reprezintă interesele unor organizații patronale din industria metalurgică din 22 de, țări, 22 de țări. De exemplu, Federația Inginerilor din Regatul Britanic. Iată un exemplu. Uh, este vorba despre o organizație care sprijină măsuri eficiente de gestionare a riscurilor pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor. Vom participa participăm la revizuirea acestei directive și încercăm să o facem cât mai uh, ușor de utilizat pentru angajatori. Considerăm că mai pot fi făcute progrese din acest punct de vedere. Suntem îngrijorați de faptul că anumite măsuri de protecție a lucrătorilor ar putea afecta procesul de producție, mai ales în industria aerospațială și în industria auto. Și mă voi întoarce la aceste idei. cred că nu s-a explicat până acum ce sunt câmpurile electromagnetice și cred că ar fi util să le descriem în următoarele minute. Este vorba despre câmpuri care apar în mediul uh, natural sau în mediul uman, formate din radiații neionizante și trebuie să facem această diferență. Radiațiile mm, ionizante sunt asociate industriei nucleare și în cazul celorlaltor, al celor neionizante, vorbim despre câmpurile electromagnetice și frecvențele magnetice. Aceste câmpuri electromagnetice mm, au ca surse industriile telecomunicațiilor, uh, Uh, industria de, transmitere, de transport al electricității și de distribuție a curentului electric. Avem, pe de o parte, câmpurile electrice care apar uh, la diferențele de mm, uh, voltaj și avem câmpurile magnetice care sunt create prin um, fluxul de curent electric. Așa cum s-a spus și până acum, avem un um, concept de uh, împărțire a gamei de frecvență de la 0 la 100 și de la 100 la uh, 400 și um, kilohertz și impactul poate fi foarte diferit între cele două game de variația frecvenței. Poate fi vorba de o stimulare a sistemului periferic și a mușchilor, pot fi fenomene de mm, lumină mm, care poate apărea în, în, în fața ochilor, așadar efectele sunt diferite. Și atunci când curentul este oprit, efectele sunt inversate. Acum, ajungem la a doua uh, gamă de frecvențe. Rezultatele sunt încălzirea țesuturilor, uh, și uh, în situații extreme se poate ajunge la arsuri. Așadar, a trebuit făcută această diferență între efectele pe care le au câmpurile magnetice de frecvență joasă și cele cu frecvență înaltă. S-a pus întrebarea dacă această directivă ar trebui să se bazeze pe un principiu de precauție. Nu există un consens științific față de pericolul exact și considerăm că dacă avem această abordare bazată pe riscuri, trebuie să analizăm îndeaproape pericolele. Dacă um, comparăm uh, aceste riscuri cu tulburările musculoscheletale, o să vedem că este vorba despre un, un risc continuu. Uh, și de asemenea, această um, directivă a trebuit încadrată în directiva cadru privind sănătatea și securitatea. și dorim să ne asigurăm că în momentul în care va fi implementată va reuși într-adevăr să aducă gradul de protecție scontat. În ce privește evaluarea de impact, poate că este puțin prea târziu să mai vorbim despre ea, pentru că ea a fost deja realizată de comisie, însă am dorit să subliniem că această evaluare de impact nu a reușit să identifice sau să cuantifice beneficiile reale și nici să evalueze costurile reale. În ceea ce privește cerintele fixate de uh, directivă, acestea, costurile au fost diferite. În ceea ce privește proiecțiile inițiale uh, privind costurile, studiile utilizate de comisie nu au reușit uh, să arate exact care va fi situația la nivelul european din punct de vedere al costurilor. Numărul de întreprinderi afectate. Cred că Comisia a subestimat numărul de întreprinderi care pot fi afectate. Evaluarea de impact a făcut niște estimări uh, pentru întreaga Uniune Europeană care au fost numai foarte puțin mai mari decât estimările uh, pentru Regatul Unit. Reprezentantul Comisiei a vorbit despre principiile directoare care au fost utilizate uh, de către grupul de lucru în elaborarea acestei revizuiri a directivei. Nu le vom mai detalia, dar cred că trebuie să ne concentrăm pe cele mai importante. Valorile limită, clauza de flexibilitate și supravegherea medicală. Din punctul de vedere al industriei producătoare, salutăm gamele de valori uh, care apar în uh, documentul publicat. Acolo se vorbește despre Uh, valori de declanșare a acțiunii, de valori orientative și de valori limită de expunere. Recunoaștem că există anumite domenii unde se recunoaște în directivă că există anumite domenii și industrii unde valorile limită de expunere ar putea fi depășite și dacă evaluarea de risc poate arăta că, într-adevăr, nu e vorba de riscuri deosebite în aceste cazuri, salutăm această flexibilitate. Și în ce privește supravegherea medicală, efectele expunerii la imagistica um, prin rezonanță magnetică sunt uh, efecte tranzitorii. Și trebuie subliniat acest lucru. Consecințele neprevăzute. În sectorul de producție, valorile limită de expunere și valorile de declanșare a acțiunii pot fi depășite în cadrul unor procese comune de producție, foarte curente de producție. E vorba de industriile, de industrii variate, cum ar fi industria aerospațială, industria de, produc- de fabricare a automobilelor, uh, Și atunci mă întreb dacă nu există efecte uh, secundare asupra sănătății și dacă efectele mm, sunt, uh, pot, sunt numai unele tranzitorii, uh, ce putem face pentru aceste industrii? O altă întrebare. trebuie să le întrebăm dacă grupul uh, de lucru care a lucrat la, această, la revizuirea acestei uh, directive a respectat principiile orientative. Trebuie să ne întrebăm dacă anumite uh, efecte neintenționate au apărut cu adevărat în realitate, dacă există riscuri, dacă evaluarea de impact a fost una corectă, dacă știm cu adevărat care vor fi costurile și care vor fi beneficiile. Și o, o întrebare esențială pentru mine este dacă, într-adevăr, avem de-a face cu un pericol și la aceasta trebuie să răspundem, având în vedere criteriile pe care le-am explicat mai devreme. Și în ceea ce privește aplicarea directivei de către angajatori, ea trebuie să fie proporțională și trebuie să fie uh, un um, proporțională și trebuie să fie un act care poate fi cu adevărat respectat de industrie, urmat de industrie. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă negocierea va fi mai ușoară acum. Grand complexitate. Pentru că văd că și domeniul de aplicare și condițiile de aplicare sunt deosebit de complexe. Doamna Deli, vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu am mai multe întrebări în propunerea făcută de comisie, am văzut că există o confuzie în momentul în care se definesc riscurile. Vorbim despre efecte nocive pentru sănătate și efecte nocive pentru uh, securitate. Și apoi, în evaluarea efectelor asupra securității, luați în calcul elemente psihologice. Deci, pentru mine este o confuzie. Apoi, cum vedeți dumneavoastră diferența dintre valorile de referință și valorile uh, de declanșare a acțiunii? Este pertinentă această distinție? Aș vrea să mai evoc expunerea lucrătorilor la diferite tipuri de unde. Ar fi pertinent și logic, din punctul dumneavoastră de vedere, ca această expunere să fie tratată diferit în funcție de tipul de unde, pentru că alerta uh, în cazul expunerii la uh, frecvențe joase nu a fost menționată și nici uh, felul în care este evaluată starea de sănătate a unui lucrător care este expus în mod repetat și pe termen lung la aceste câmpuri. Și apoi, în ce privește utilizarea în domeniul medical. Poate că ar trebui să facem distinția între acele aparate folosite în spitale și cele folosite numai în scopuri de cercetare, unde am putea să avem o depășire a valorilor limite, dar știind că se face uh, în condiții foarte speciale. Mulțumesc, domnul Clark. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur că am avut uh, ocazia să ascultăm patru specialiști și că avem acest uh, mic uh, uh, document explicativ. Eu sunt foarte interesat de imagistica prin rezonanță magnetică și la comisia noastră am mai avut ocazia să ascultăm doi specialiști de la uh, spitale din Londra, mai ales de la Thomason și Banz, și ei au spus că valorile limită fixate erau prea mici și dacă ar trebui să aplice directiva, atunci nu ar mai putea să folosească um, aparatele în spitale. Și am mai spus că, din experiența lor, din spitale și din altă parte, nu exista vreo statistică potrivit căreia Uh, medicii sau uh, um, asistenții medicali ar fi avut de suferit din cauza faptului că lucrau în preajma uh, aparatelor medicale care folosesc rezonanța prin um, rezonanța magnetică. Și trebuie să ținem cont de aceste aspecte. Și înțeleg că, bineînțeles, în prezența unui câmp uh, electric sau magnetic sau amândurora, există reacții fizice declanșate în organism, dar trebuie să nu uităm faptul că aceste limite sunt mult prea joase și dacă le păstrăm așa, vom ajunge într-o situație de blocaj. Doamnă președinte, eu am ascultat cu atenție tot ce s-a spus în această după-amiază. Am văzut că există capitole care nu au un caracter obligatoriu în directivă și Cred că experții de la spitalele din Londra ar fi fost bucuroși să afle că activitățile lor pot să continue. Activitățile de imagistică prin rezonanță magnetică se subînțelege. Mulțumesc, doamna Rapti. Vă mulțumesc. Subiectul pe care îl dezbatem acum este foarte tehnic, pe de o parte, și, pe de altă parte, are un impact direct asupra economiei și a ocupării și asupra sănătății. Aceste câmpuri electromagnetice nu uh, au, există numai în cazul uh, imagistice prin rezonanță magnetică. Acum facem o tentativă, cel puțin așa văd eu lucrurile. Deci facem o tentativă pentru a găsi o cale de mijloc. Securitate pentru cei care folosesc acele mașini, acele aparate. Securitate pentru cei care sunt expuși la aceste câmpuri electromagnetice și mă gândesc inclusiv la pacienți și securitate pentru angajatori. Și nu mă gândesc aici numai la sectorul privat, căci pot să existe și spitale publice care au posibilitatea de a efectua aceste uh, uh, analize. Deci, atunci și sectorul public se află în poziția de angajator. Deci trebuie să găsim niște valori, niște garanții care să țină cont de realitate. Aceste aparate evoluează. Vă spun lucrurile așa, într-un limbaj simplist, pentru că nu sunt uh, expert în domeniu, nu vreau să folosesc jargonul. Cum spuneam, odată cu evoluția acestor <clears throat> aparate, poate că și riscurile vor crește. Păi atunci și noi trebuie să acționăm pentru a mări gradul de securitate. Și fără să creăm costuri exagerate. Cred că putem să analizăm chestiunea din două unghiuri. Cel economic, deci al costurilor, pentru că sunt niște costuri implicate și apoi din unghiul uh, protecției vieții. O felicit pe doamna Moron Șartie pentru că a organizat această audiere și e foarte bine că am putut să îi ascultăm pe experți. Cred că mai avem multe de făcut. Cred că toți cei care sunt interesați de subiect trebuie să dea dovadă de bunăvoință și de deschidere. Mulțumesc. Doamna Mora, doriți să adresați întrebări experților? Da, am ascultat ce au spus invitații noștri care au reacționat la prezentarea comisiei, aș vrea să subliniez faptul că domnul Sapir a fost poate cel mai precis când a afirmat că toți lucrătorii trebuie să fie acoperiți, protejați După părerea dumneavoastră, ce înseamnă acest lucru? Că directiva trebuie să aibă un domeniu de aplicare complet sau credeți că ar trebui să, să putem să realizăm acest lucru prin directivele de aplicare la nivel național? Doamna Beres, eu am o întrebare pentru comisie. Mi se spune că Consiliul a luat textul și a modificat uh, aproape tot. Și atunci, cum reacționați la această rescriere practică a textului de către Consiliu? S-au adus îmbunătățiri sau din potrivă? Credeți că obiectivele uh, din propunerea inițială vor fi până la urmă atinse? Dacă și partenerii sociali vor să se exprime în această privință, pot să o facă, dar Nu știu dacă dumnealor au avut ocazia să vadă rezultatul final după ce a trecut textul prin mașina de spălat rufe a Consiliului. Deci eh, am să vă dau ocazia să vă exprimați, dar în ordinea inversă. Dacă nu aveți nimic de spus, domnule eh, Volmar, eh, nu sunteți obligat să o faceți. Nu, îmi pare rău. Nu sunt obișnuit cu modul în care lucrați la această comisie, deci pot să reacționez la tot? Am ajuns la sfârșitul audierii. Dacă mai doriți să adăugați ceva sau să reacționați la ce au spus deputații, sunteți bineveniți să o faceți. Da. S-a pus o întrebare despre aceste valori de declanșare a acțiunii, valori eh, orientative și valori limită. Eu pot să ofer detalii acum sau chiar și după audiere, dacă considerați că este util comisiei dumneavoastră. If you're here, it's to give the information you can give to the committee, so you're welcome to do it now, huh? But except if it takes you an hour. <laughs> <laughs> Dacă nu vă trebuie o oră pentru a uh, furniza aceste informații, puteți să o faceți. Iată ce trebuie să facă angajatorul în ce privește valorile de orientare. Există valori de orientare pentru uh, frecvențele joase. Dacă acestea nu au fost depășite, atunci nu se iau niciun fel de măsuri. Dacă expunerea depășește valorile de ori, um, orientative, atunci angajatorul trebuie să hotărască dacă nu se va ajunge la o expunere care va ajunge până la valorile de declanșare a acțiunii. Pentru că dacă uh, un lucrător se află deja într-o situație de risc, dai să-l expui unor frecvențe înalte, pentru că atunci situația lui se va înrăutăți. Ce mai are de făcut angajatorul? Trebuie să hotărească dacă e nevoie de uh, măsuri suplimentare de controlare a riscurilor pentru a vedea dacă valorile de declanșare a acțiunii n-au fost depășite. Și dacă această valoare limită pentru um, efectele negative asupra sănătății riscă să fie depășite, atunci sănătatea lucrătorului trebuie să fie verificată. Merci beaucoup, Monsieur Marc Sapir. Mulțumesc, domnul Marc Sapir. Écoutez, je vais juste essayer de répondre à quelques... Am să răspund la unele dintre întrebări. În primul rând, Vreau să vă atrag atenția asupra securității și sănătății la locul de muncă atunci când vorbim despre expunerea la frecvențe joase. De fiecare dată văd o diferență mare între ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii și Europa. Ni se spune că aici nu sunt statistici, dar nu. Există multe statistici care sunt produse chiar de fabricanții acestor aparate, acestor utilaje și care arată că frecvența crește din cauza uh, folosirii unor magneți uh, cu o atracție din ce în ce mai puternică. Dacă cădeți, ni s-a întâmplat tuturor să cădem odată în viață, uh, vă accidentați și trebuie să fiți tratat. La fel se întâmplă cu un accident la locul de muncă. Atunci când un lucrător în sectorul medical are ceva de făcut, el trebuie să poată să-și ducă la bun sfârșit munca, fără ca acest lucru să-i altereze și lui sănătatea. Deci această abordare care uh, uh separă sănătatea și securitatea Uh, mi se pare una specifică acestei directive și nu este bine. La state, în Statele Unite ale Americii se spune foarte bine, trebuie să luăm măsuri pentru că avem un număr din ce în ce mai mare de accidente de muncă, din cauza că, de exemplu, uh, se face un uh, IRM, un număr din ce în ce mai mare de pacienți și atunci, evident, um, agentul care manipulează acest aparat este expus la limite mai mari eu am senzația că avem un discurs de simplificare. Situația este mult mai complicată. Cred că va fi foarte dificil să aplicăm pe teren directiva așa cum arată ea acum. Și ultima dificultate este până unde se va merge pe plan național față de ce scrie în directiva europeană. Directivele sunt adresate statelor membre și apoi fiecare dintre acestea trebuie să găsească mijloacele legislative de a o pune în aplicare. Ori, cum știți, situația este foarte diferită de la o țară la alta. Există țări care nici măcar nu legislație ce privește evaluările de impact și altele wow. Nu va fi ușor să ajungem la un echilibru la nivel european. Valorile limite trebuie să fie foarte clare ca să poată să fie înțelese, aplicate. În plus, trebuie ca principiile de uh, dozametrie, deci de măsurare, să se adapteze diferitelor cazuri. Și ultimul punct, la care țin eu foarte mult, Cred că la nivel european ar trebui să existe un grup de experți care lucrează în colaborare cu Comisia, care să urmărească această dezbatere și, și să țină pasul cu evoluția tehnologiilor. Pentru că există o gamă atât de largă încât situațiile sunt foarte diferite între un aparat uh, care funcționează la 1,5 sau la 8 sau la 11 Tesla. Trebuie să vedem în realitate cum putem acționa și trebuie să ținem cont, cum spuneam, de realitatea de pe teren. Nu putem să discutăm in abstracto. Și trebuie să putem să facem legătura dintre dezbaterea la nivel general și situația de pe teren. Mulțumesc! Beaucoup, donc pour Business Europe, Madame Smith. Thank you. I'd just like to come back. Doamna Rebecca Smith, mulțumesc. Revin acum la problema uh, derogării pentru uh, tehnologia RMN. Cred că nu trebuie să uităm că toate sectoarele intră în domeniul de aplicare al directivei. Deci nu vorbim de niște derogări specifice, ci de anume elemente de flexibilitate limitată. Avem cazul uh, remeneului, care este un caz foarte clar, dar nu trebuie să uităm că nu este singurul sector afectat de um, um propunerea și ca, de propunerea aceasta. Organizațiile patronatelor consideră că dacă această directivă ar putea fi aplicată de, toate, de către toate sectoarele de activitate, nu am avea nicio problemă cu ea, dar din câte înțeleg, avem o problemă cu aplicarea în sectorul sănătății, tehnologia RMN, dar și în um, procesele de sudură. Ca urmare, dacă directiva are consecințe negative neintenționate asupra acestor procese industriale, atunci uh, trebuie furnizat un anumit grad de flexibilitate. Pentru moment este destul de greu să vedem cum se va face acest lucru, de exemplu pentru tehnologia RMN, însă din punctul nostru de vedere avem deja ca bază directiva cadru privind sănătatea și securitatea lucrătorilor care ne încurajează să realizăm această evaluare a tuturor riscurilor pentru lucrători și sigur că orice flexibilitate trebuie să fie ă, dublată și de acțiuni de control sau de alte măsuri specifice, de exemplu organizarea muncii în așa fel încât ă, un lucrători care ar putea să sufere, de exemplu, de mm, vertij, de amețeală, să nu fie obligați să lucreze la înălțime. Și câteva cuvinte mm, deja spuse și de colegul meu de la ETUC, avem însă o părere puțin diferită în ceea ce privește efectele asupra sănătății și efectele asupra securității. Din punctul meu de vedere, directiva face o distinție clară între cele două. Um, directiva trebuie să protejeze în mod eficient lucrătorii atât de efectele asupra sănătății cât și de efectele asupra securității, însă cele două sunt lucruri foarte diferite. În primul rând, expunerea la câmpurile electromagnetice la un nivel mai ridicat poate avea un impact asupra sănătății lucrătorilor, însă acest lucru este diferit de impactul pe care îl are asupra uh, securității, siguranței lucrătorilor. Și sigur că aceste situații pot duce la accidente care pot avea un impact asupra sănătății lucrătorilor, însă este numai una dintre posibilități. Cred că această distinție între cele două este foarte utilă din punctul nostru de vedere și uh, arată și, și se potrivește și cu restul uh, directivei care propune măsuri diferite pentru angajatori în funcție de riscurile pe care câmpurile electromagnetice le au asupra securității lucrătorilor. Doamna președintă, mulțumesc foarte mult din partea Comisiei, domnul Erbiu. Da, voi răspunde întrebării domnului președinte și voi da cuvântul colegului meu pentru alte probleme. Așadar, suntem încă pe cale să examinăm compromisul prezentat de președinție. Asta este o primă reacție, o primă impresie vis-a-vis de această propunere. În ciuda schimbărilor formale și aranjării diferitelor articole în text, în fond, ni se pare că această propunere nu pune în discuție obiectivele esențiale ale uh, directivei. Am spus adineauri că vrem să asigurăm o punere în practică efectivă a acestei directive și să îmbunătățim astfel uh, protecția muncitorilor față de expunere la uh, anumite frecvențe. O, o să menținem recomandările ICNIR, o să introducem o anumită flexibilitate care să permită aplicarea directivei în toate industriile și în uh, spitale, bineînțeles, și o să mm, ne gândim la o procedură suplă de aplicare în funcție de uh, evoluția tehnologică, așa cum spunea și domnului uh, Sapiro. Și asta o să facem prin acte delegate. Deci obiectivele nu sunt puse în discuție prin uh, propunerea președinției. Există unele uh, elemente care se depărtează mult de propunerea Comisiei. Am menționat deja uh, obligațiile materie, întreprinderilor în materie de supraveghere medicală. Cred că aceste obligații sunt minimizate în propunerea de compromis, mai mult decât și-a dorit Comisia. Pe de altă parte, există o simplificare excesivă, poate, a valorilor de acțiune și a valorilor de orientare, care poate conduce la o anumită dificultate de aplicare a directivei în industria electrică și s-a suprimat lista de echipamente care reprezenta un um, uh, uh, un instrument care ar fi facilitat aplicarea directivei în uh, IMM-uri dar o să găsim o modalitate de a înlocui această listă cu altceva care să aibă același scop. Mulțumesc! Merci, monsieur Silva. Je vais continue. O să merg mai direct ca să răspund anumitor uh, întrebări. Exista o întrebare privitoare la nomenclatura, aș spune, ceea ce se numește safety effects este adevărat că în acest domeniu, domeniul a trebuit să inoveze într-un fel, în sensul că la ICNIB se vorbește de reference labels, care au fost traduse în uh, directiva din 2004 în valori de acțiune care se pot măsura cu un aparat și atunci Asta a reprezentat, de fapt, niște restricții de bază, așa încât în 2004 s-a modificat deja nomenclatura și în noua recomandare mergem un pic mai departe pentru că în noua recomandare GNIR pentru uh, frecvențele joase, uh, deci pentru frecvențele joase de la 0 la 100 de kHz am ținut seama de faptul că GNIR făcea o distinție nu între corp, mâini și așa mai departe, ci vorbea de sistem nervos central, adică trunchiul, și sistem nervos periferic, adică invers, mă scuzați, sistemul nervos periferic este corpul, iar sistemul nervos central înseamnă capul. Și au construit niște valori limită pentru aceste două aspecte. Deci aveți două serii de valori limită, dar Valorile de referință, pe care noi le numim valori de acțiune, le-au pus într-o singură curbă și aici am venit noi cu inovație, plecând de la niște cifre pe care le găsim chiar în documentele puse de ei la dispoziție. Și dintr-o curbă noi am făcut, am construit o a doua și am numit-o valoare de orientare și nu valoare de acțiune. Așa încât am apoi l-am suprapus pentru că, așa cum spune domnul Sapir, corpul uman este mult mai complicat decât cap și trunchi. Deci l-am pus împreună, dar am introdus o gradație și aici introduc, intervin uh, efect, uh, ceea ce numim efecte de securitate și elemente de, efecte de sănătate. Pentru cele de securitate este vorba Uh, de efectele fosfenelor care pot să, să-l jeneze pe muncitor, dar care, propriu zis, nu se pot pune uh, pe același nivel cu efectele de sănătate. ICNIR ne spune acest lucru, așa că n-am inventat nimic, pur și simplu am um, pus într-o perspectivă diferitele efecte, ceea ce ne-a permis să introducem proporționalitatea și flexibilitatea care este cerută de întreprinderi. Încă o dată, insist, Comisia a fost foarte atentă să mențină un nivel uh, ridicat de protecție a muncitorilor. Este un sistem, recunosc, destul de complicat, cel puțin la prima vedere, dar când vom avea un ghid de punere în aplicare, lucrurile vor fi foarte, foarte ușor de aplicat. Acum, mă întorc la remeneuri, pentru că dezbatere a început după adoptarea adoptarea directivei din 2004 și aveți radio, radiologii care au venit aici și au spus că în condițiile directivei nu se mai poate lucra. Ori, Comisia s-a aplecat asupra acestei probleme, a avut multe contacte cu uh, producătorii de echipamente, cu radiologii și cu asociațiile de uh, pacienți. Persoanele pe care noi le-am avut în cele două grupuri de lucruri și în special cel al radiologilor, sunt aceleași persoane la care s-a referit domnul Clark cred că se cunosc foarte bine. Așadar, la, comis la comisie am făcut mai multe lucruri. Am vrut întâi de toate să cuantificăm problema, pentru că între a spune merge sau nu merge există un evantai larg de situații și în, ca urmare a unui studiu din 2008 al comisiei am văzut că trebuia să vorbim plecând de la 10 milioane de proceduri remene în cele 27 de state membre în 80% uh, din cazuri este vorba de examene de rutină, nu există deci uh, probleme nici chiar cu vechile valori limină. Pentru 10, 15, 20% din cazuri există probleme care pot fi rezolvate modificând un pic modul de a lucra. Și apoi între 5 și 7% rămân proceduri dar există încă 500 de mii în care orice vom face vom fi chiar la limite sau un pic deasupra limitelor propuse. Și atunci suntem în fața unei dileme. O să nu, mai, nu o să mai facem remeneuri din cauza asta? Nu. Trebuie să procedăm pe cei, să-i protejăm pe cei care lucrează în domeniul medical? Răspunsul este da. Trebuie să încurajăm pe, care, pe cei care lucrează în acest domeniu și am găsit și o soluție. Ia uite, și am spus, astea sunt valorile. Limită, nu ieșim din ele, dar putem să ieșim din aceste valori dacă vom lucra împreună și vom dezvolta împreună măsuri uh, de mm, consolidare calitativă care să aibă un impact asupra accesului în sălile unde se fac remeneuri, uh, să, mă rog, să informăm muncitorul mult mai mult decât înainte și să încercăm să redactăm niște uh, ghiduri mm, care să fie utilizate acolo unde există astfel de instalații la mm, nivelul Uniunii. Și lumea a fost de acord cu această propunere. Ca să răspund domnului clar, cu sistemul actual, oamenii care fac apel la remene sunt mulțumiți? Răspunsul este da. Și vă aduc drept uh, dovadă faptul că dacă vă duceți la, pe site-ul uh, acelei asociații ca pacienților, o să vedeți că uh, ce se spune acolo este în concordanță cu ceea ce propunem în text. Bineînțeles, pot să nu fi de acord, dar uh, pot să spun pe de altă parte că voința de a găsi o soluție care să alieze protecția muncitorilor și dezvoltarea acestor tehnici necesare pacienților, am făcut tot ceea ce puteam să facem. Asta este tot ce puteam afirma. Doamna raportor, vreți să concluzionați acest schimb de opinii? Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, am ascultat cu mare atenție intervențiile tuturor experților și întrebările care au fost adresate de către colegii noștri. Și cred că pot să identific o linie generală de consens cu privire la faptul că toți lucrătorii expuși la câmpuri electromagnetice trebuie să fie protejați din punct de vedere al sănătății și securității. Un aspect fundamental pentru noi, fără a exclude niciun sector de activitate, însă prevăzând niște adaptări în funcție de necesitățile specifice. Am înțeles că chiar dacă ne-am axat foarte mult pe domeniul sănătății, în plus domeniul apărării a fost uh, de asemenea indicat. Așadar, includerea tuturor categoriilor de lucrători, însă cu flexibilitate. În al doilea rând, o a doua idee pe care am putut să o identific. Avem nevoie de o directivă aplicabilă și funcțională. Cred că și în acest sens există un consens. În al treilea rând, am notat, bineînțeles, o mobilizare generală pentru că tehnologia RMN, și aici sigur că toată lumea se gândește la propria sa sănătate, pentru că până la urmă cu toții utilizăm la un moment dat sau un altul această tehnologie, ei bine, ea trebuie să rămână perfect compatibilă cu noua noastră directivă. Și trebuie să-i răspund domnului Clark că ieri, împreună cu uh, colegii mei raportori din umbră pe acest subiect, am avut o discuție cu Alianța RMN, Alliance for MRI. Și împreună cu raportorii diferitelor grupuri politice, am avut ocazia să verificăm, să confirmăm ce a spus domnul Erbion, și anume compatibilitatea între preocupările dumneavoastră și utilizarea potențială a tehnologiei RMN. Și ar mai fi două precizări de făcut. În directiva noastră este foarte clar că echipamentele au o evoluție rapidă și că trebuie să avem o atenție constantă față de aceste evoluții. Și nu s-a vorbit în, încă, însă cred că vom fi cu toții foarte atenți și la mediul în care funcționează aparatul, instalația respectivă. Avem pe de o parte instalația, avem pe de, o parte, pe de altă parte mediul în care aceasta funcționează și mediul este o garanție de securitate pentru echipamentul respectiv. și lucrătorul este în contact cu acest mediu imediat în care funcționează echipamentele. Și cum tocmai a spus și domnul Erbion, anumite cazuri va fi nevoie de niște măsuri întărite. Și pentru a simplifica activitatea întreprinderilor, uh, va fi necesar ca această reglementare să fie aplicabilă, să fie ușor de înțeles și să nu propună niște tehnici care să fie apoi asumate, să fie apoi preluate numai de către producători. Nu. Regulile trebuie să fie posibil de aplicat în mediul de, în, în, în mediul de lucru. Silvana Rapti a insistat asupra faptului că mm, sunt afectate multe sectoare, atât din domeniul public și, cât și din domeniul privat. Ca urmare, există și niște implicații economice foarte importante în deciziile pe care le vom lua. Acest lucru este valabil, bineînțeles, pentru echipamente și pentru evoluția acestor echipamente, dar și pentru costul serviciilor de sănătate, serviciilor medicale. În calitate de raportoare, voi încerca să propun amendamente față de textul comisiei, într-un spirit de eficacitate și aș mai adăuga faptul că doamna Lin, care nu a putut fi uh, alături de noi astăzi, este de acord cu liniile pe care le-am subliniat, însă punând un accent și mai mare asupra femeilor însărcinate care pot fi în situația de a lucra într-un uh, mediu electromagnetic. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, doamna Rapti cere cuvântul pentru câteva uh, minute. Dacă reluăm informațiile pe care le găsim pe internet în legătură cu tehnologia RMN, am deduce am deduce că MRI uh, poate face referire și la o altă asociație, cum ar fi, uh, sau la o altă instituție, Mental Research Institute, de exemplu. Dar să nu confundăm lucrurile. Doamna președintă, ultima etapă, prezentarea raportului doamnei Moră în cadrul ședintei noastre din 21 și 22 noiembrie. Am încheiat aici lucrările din această după amiază. Mulțumesc obs- îi rog, îmi cer scuze, pe observatorii parlamentari și pe toate persoanele care nu sunt implicate în reuniunea coordonatorilor să părăsească sala. Și ne envoyé le,